Okay, uh, dear colleagues, I think we... Dragi colegi, cred că putem începe, că e timpul să începem. Vom uh, vedea câți membri vor mai sosi în timpul prezentărilor uh, invitaților noștri. Atelierul Ocupare și afaceri sociale, realizări și provocări pentru viitor a fost organizat la solicitarea Comisiei uh, EMPL pentru a pregăti audierea comisarului desemnat și discuția în legătură cu programul de lucru al uh, Comisiei. Uh, am împărțit atelierul în două părți. La prima vom avea reprezentanți ai Organizației Internaționale a Muncii și a OCDE care vor prezenta politicile lor și strategiile pentru viitorul ocupării. În a doua parte, experții vor analiza diferite domenii ale politicilor um, din viața cetățenilor europeni pentru a prezenta realizările și provocările uh, legate de politicile europene. Doresc să vă informez că toate prezentările sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Emplu și o parte și se află și în uh, Uh, acolo găsiți și alte documente ale ședinței de azi și ordinea de zi. Deci trecem la prima parte, punctul de vedere al organizațiilor internaționale și începem cu o agendă um, concentrată pe oameni și are cuvântul directorul general adjunct uh, și director general pentru Europa și Asia de la Organizația Internațională a Muncii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor, stimată doamnă președinte, estimați eurodeputați, dragi colegi, vă mulțumesc pentru invitația pentru a ne prezenta viziunea în legătură cu viitorul ocupării este un moment potrivit și pentru Organizația Internațională a Muncii, cât și pentru Uniunea Europeană cu noul mandat în instituțiile europene. Mă bucur de acest atelier ca o excelentă oportunitate pentru a avea schimb de opinii cu colegii din Uniunea Europeană și cu OCDE-ul. Um, într-adevăr, cooperăm de mult în afaceri uh, legate de ocupare și sociale chiar dacă suntem cea mai veche instituție a ONU, uh, dacă OCD-ul este copilul uh, războiului rece, uh, OIM a fost creată în 1919. Este uh, singurul cadru multilateral, trepartit, internațional, cu statut egal pentru guverne, angajatori și organizațiile lucrătorilor uh, din 187 de țări. Unele realizări și mesaje din istoria noastră sunt următoarele. În 1919, uh, organizația a fost creată în în urma tratatului de la Versailles în 1944 declarația de la Philadelphia ca, în care se spune că munca nu este un bun. În 1969 uh, premiul Nobel pentru pace cu ocazia celor de-a 50-a aniversare. 2008 uh, un, uh, o agendă pentru locuri de muncă decente și uh, apoi o 2019 o abordare a viitorului ocupării bazată pe oameni. Um, o, un lume fără OIM ar fi o lume fără weekenduri, fără zile de lucru de 8 ore și protecție socială. 190 de convenții um, au fost inspirate de standardele OIM. OIM și Uniunea Europeană au multe în comun. Multe dintre principiile fondatoare ale OIM sunt și ale Uniunii Europene. Din motive istorice, OIM uh, Um, a fost creată în context european cu influență și cooperare intensă în momentul de față. Colaborăm cu toate instituțiile europene la nivel tehnic, cu Comisia Europeană și cu statele membre și acestea sunt uh, principalii donatori la OIM și avem consultări cu Comisia, cu Parlamentul, cu DEFCO și uh, avem publicații în comun, de exemplu, legătură cu pilonul afacerilor sociale. Uniunea Europeană joacă un rol important în promovarea ratificării convențiilor OIM la nivel intern. Să nu uităm că toate statele membre ale UE sunt și membre ale OIM, de toate convențiile OIM trebuie să fie ratificate de statele membre și la nivel extern, promovând uh, standarde pe piața muncii prin acorduri comerciale și cooperarea pentru dezvoltare. Acest lucru este foarte important pentru noi. Foarte pe scurt, în legătură cu centenarul nostru și declarația de centenar, Știm cu toții ce duce la schimbare, globalizarea, mediul, tehnologia și demografia. Ă, tocmai mi s-a spus ă, că sunt prea temperamental, spune vorbitorul, vă vorbi puțin mai rar. În ultimii 5-6 ani am avut o abordare de jos în sus în legătură cu viitorul ocupării, adică uh, am uh, avut uh, consultări tripartite cu părțile uh, la OIM din întreaga lume în legătură cu modul în care văd ei viitorul ocupării. În ianuarie anul acesta am publicat un raport al Comisiei Globale în legătură cu o viziune a lumii pentru un viitor mai luminos. Okay. I tried, I tried even slower. Yeah, yeah, okay, no problem. Da, voi încerca să vorbesc mai rar, spune vorbitorul. Nicio problemă. Conferința de centenar a avut loc în iunie 2019 și au participat peste 6.000 de delegați din 187 de țări și 34 de șefi de state și de guverne și 137 de miniștri ai muncii, care au adoptat declarația de centrenar pentru viitorul ocupării forței de muncă pe baza reflexiilor de la nivel național și ale Comisiei Globale. Și au confirmat faptul că avem nevoie o abordare bazată sau centrată pe oameni, deci, practic, dacă vorbești cu oamenii despre digitalizare, despre inteligență artificială, vă vor asculta, dar vor dori să știe ce înseamnă asta pentru ei. Practic, e în pericol uh, jobul meu, am nevoie de noi calificări, cum pot să obțin aceste noi competențe, cine mă poate ajuta. Deci, practic, încercăm să um, ne ocupăm de dimensiunea socială a viitorului ocupării forței de muncă. În declarație se fac trei recomandări principale. 1. Consolidarea și investirea în capacitățile tuturor oamenilor pentru ca ei să beneficieze de oportunitățile oferite de o lume a muncii în schimbare, inclusiv realizarea efectivă a egalității de gen, uh, învățarea de lungul întregii vieți și o educație de calitate pentru toată lumea, protecție socială universală, la care voi reveni mai târziu, și sprijinul uh, spre tranziții durabile în uh, viețile profesionale ale oamenilor. Apoi, numărul 2. Consolidarea instituțiilor pentru a oferi o protecție adecvată tuturor lucrătorilor, respectând convențiile fundamentale are OIM, adică libertatea de asociere și negocierile colective, lipsa forțe, eh, muncii forțate, a muncii copiilor și lipsa de discriminări. Dar dorim eh, să existe și uh, salarii minime, uh, un număr maxim de ore garantate Uh, și uh, standarde de sănătate la locuri de muncă. Deci nimeni nu trebuie să se îmbolnăvească sau să moară din cauza locului de muncă. Apoi, promovarea unei creșteri durabile, uh, un loc de muncă și decent pentru toată lumea, așa cum se menționează și în agenda ONU pentru 2003 și mai ales obiectivul 8 al de dezvoltare durabilă de care se ocupă OIM suntem de părere că nu trebuie să ne concentrăm doar pe digitalizare, ci și pe sectoare clasice, cum ar fi cum ar fi o uh, trecere justă spre uh, locuri de muncă ecologice. În concluziile uh, Consiliului uh, s-a menționat că Uniunea Europeană va promova convențiile uh, OIM și sperăm că astfel nu vom îmbunătăți doar coerența dintre noi, ci um, vor fi și indicații pentru noi comisari și pentru comisiile din Parlamentul European ca să acționeze uh, în anumite domenii importante în viitor. Cum arată relația noastră cu Uniunea Europeană și în, pentru viitorul ocupării? Împreună trebuie să uh, facem aceste schimbări. Uniunea Europeană se află într-o situație bună și ne aflăm într-o situație bună dacă combinăm declarația uh, OIM de centenar cu uh, uh, pilonul social pentru, drept, pentru uh, unei economii sociale care se regăsește între prioritățile uh, președintei alese a Comisiei și în mandatele uh, comisarilor pe care îi veți audia în curând. Ne bucurăm că se pune accentul pe pilonul european al, dre al uh, drepturilor sociale uh, și, de altfel, am fost prezenți la adoptarea acestuia la uh, summitul de la Göteborg uh, și ne bucurăm că există o convergență în domeniul ocupării în Uniunea Europeană. Copilonul social, Uniunea Europeană își uh, um, asumă un rol de lider pentru a asigura un viitor inclusiv pe piața muncii cu locuri de muncă decente pentru tot, toată lumea. Vedem deja că pilonul drepturilor sociale a permis să se obțină rezultate concrete, cum ar fi directiva uh, recentă privind echilibrul între viața uh, profesională și cea privată pentru uh, părinți și persoane și cei care au persoane în grijă, în îngrijire. Dacă eu vorbesc cu tineri care vin la mine pentru un loc de muncă, când Astăzi tinerii întreabă nu care sunt perspectivele de carieră, ci care sunt aranjamentele pentru flexibilitate și măsurile pentru echilibru între viața uh, privată și cea profesională. Asta contează pentru tineri în ziua de azi și trebuie să luăm în serios acest lucru. Apoi, uh, pentru punerea în aplicare a principiului egalității între femei și bărbați, o nouă strategie europeană uh, pentru reprezentarea Uh, grupurilor uh, subreprezentate la conducerea firmelor și egalitate pe piața muncii. Ne bucurăm că există un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a pilonului social. Acesta este esențial și doresc să subliniez două probleme critice încă nerezolvate. Mai întâi, crearea unui nou instrument juridic pentru a ne asigura că fiecare lucrător are un salariu minim echitabil după părerea noastră, este realist să se facă asta în Uniunea Europeană și astfel se vor obține rezultate tangibile în viața lucrătorilor europeni. Mai multe state europene au cerut asta la Geneva în iunie cu ocazia declarației de, certen, de centenar, care afirmă faptul că va fi nevoie de un, uh, de, de un uh, salariu minim statutar sau negociat, adecvat. Apoi considerăm că toți lucrătorii, și acest lucru este foarte important, indiferent de tipul și durata contractului lor de muncă și în condiții comparabile și persoanele independente să beneficieze de o protecție socială adecvată. Recomandarea Consiliului din decembrie 2018 în legătură cu accesul la protecția socială pentru lucrători și independenți este un pas înainte foarte important în acest sens. Este important de asemenea să ne asigurăm că sistemele de protecție socială sunt consolidate prin semestrul european și acesta este un pas în direcția cea bună. Va fi interesant să vedem cum va arăta sistemul european de reasigurare de șomaj și știu că este un uh, subiect foarte controversat la nivel politic. Sperăm și acest lucru corespunde la um, accesului universal la protecție socială promovat de OIM ca Uniunea Europeană să ofere protecție socială tuturor, inclusiv pentru noile tipuri de ocupare sau uh, contractelor nestandard, cum sunt cele din economia digitală. Apoi, așa numitul Green Deal. Uh, schimbările climatice au deja un impact semnificativ Uh, pe uh, ocuparea forței de muncii. În momentul de față are loc uh, summitul ONU pentru climă și este momentul să vorbim despre elaborarea acestui New Deal european pentru a asigura o tranziție justă pentru cei mai afectați de schimbări, așa cum a subliniat și președinta aleasă a Comisiei și e nevoie de măsuri elaborate concrete ca să nu fie lăsat nimeni în urmă acesta este mesajul cheie al agendei ONU pentru 2030. Considerăm că acest Green Deal are potențial mare de creare de locuri de muncă, așa cum arată studiile OIM. Estimăm că în Europa se vor crea 2 milioane de locuri de muncă suplimentare dacă se trece la, la energia eh, regenerabilă și Uh, se va, uh, vor face economii de energie. La nivel mondial se vor crea 18 milioane de locuri de muncă, dar dacă se vor crea locuri de muncă, dar se vor și pierde locuri de muncă. Avem nevoie de o tranziție justă, astfel eforturile pentru promovarea unei economii verzi trebuie să fie însoțite de politici de realocare a lucrătorilor și eh, eh, de formare a persoanelor ca să aibă competențele potrivite și de măsuri de protecție socială. Oamenii nu trebuie să lăsați singuri să facă față acestor provocări. Când vine vorba de acțiunea pentru climă și inițiativă pentru locuri de muncă, statele sunt încurajate să aibă planuri de tranziție eh, pentru a răspunde acestor provocări de asemenea, dialogul social trebuie să funcționeze pentru o tranziție justă pe piața muncii. Apoi, agenda digitală. Evoluțiile tehnologiei, mai ales digitalizarea, are un impact enorm asupra ocupării, inclusiv asupra naturii locurilor de muncă și a relațiilor de muncă și OIM și UE se vor ocupa și în continuare de aceste domenii, inclusiv în legislația din domeniul ocupării și când vine vorba de investirea în uh, oameni uh, în, la nivel de educație, formare sau recalificare. Este o prioritate a Comisiei Europene și e bine că e așa să um, se ocupe și uh, de lucrătorii de pe platforme în acest uh, context. Deci, um, avem o agendă digitală de tranziție justă și o agendă pentru calificări. S-a cerut o crearea unui sistem eficient de formare de-a lungul întregii vieți și o recunoaștere a unui drept universal la învățarea de-a lungul întregii vieți. Declarația de Cencenar recomandă ca Uniunea Europeană să promoveze um, obținerea de calificări pentru toți lucrătorii, care trebuie să fie o responsabilitate comună a guvernelor și a partenerilor sociali. E nevoie de soluții inovante bazate pe responsabilitatea comună a statelor, a lucrătorilor și a angajatorilor. Dar, și acest lucru este puțin trist, puține țări au o politică integrată, un cadru integrat de politici de învățare de-a lungul întregii vieți. Și nicio țară nu are un sistem coerent de finanța- finanțare a învățării de-a lungul întregii vieți. Mm, în pilonul social se vorbește despre dreptul la educație de calitate și inclusivă pentru toată lumea, așa că ne putem, am putea imagina o garanție pentru învățarea de-a lungul întregii vieți la nivelul UE și o garanție sau împreună cu garanția pentru tineri, pentru cei sub 25 de ani. Un pas important este ideea unor conturi individuale de formare pentru persoanele um, care se află pe piața muncii. Coerența politicilor. Ați menționat deja concluziile Consiliului în legătură cu uh, declarația de centerare a OIM, care va fi adoptată recent și uh, președintele ales a Comisiei a spus că are ambiția ca Comisia să fie una geopolitică. Și considerăm faptul că e pozitiv că fiecare comisar are sarcina să încadreze agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă în portofoliul său. Aceasta va fi o îmbunătățire binevenită. Câteva cuvinte despre partenerii sociali. Și în Europa s-au degradat uh, în mod real uh, practicile uh, Uh, de uh, negociere colectivă, inclusiv ca rezultat al globalizării și a dereglementărilor. Și mă refer aici la o, țările OCDE. În acestea, 30% din lucrători erau membri de sindicat în 1985 și doar 17% mai sunt membri de sindicat astăzi. Trebuie să găsim modalități de a încuraja dialogul social, mai ales în noile forme de ocupare și de locuri de muncă. Justiția socială, locuri de muncă decente fac parte din foaia noastră de drum pentru locuri de muncă decentă în uh, secolul 21. Știm că Uniunea Europeană în general este în linia întâi, e în avangardă și sperăm că um, bunul său exemplu uh, va fi luat și de țări din afara Uniunii Europene. Mulțumesc mult pentru atenție. Thank you very much for the presentation. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru faptul că v-ați încadrat perfect în timp. Am să dau acum cuvântul pentru întrebări sau sugestii pentru început coordonatorilor. Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să formuleze o întrebare, nici dintre ceilalți membri ai comisiei. Bun. Deci prezentarea a fost perfectă pentru că nu avem alte întrebări de adăugat. Trecem acum la agenda de tranziție pentru un viitor care funcționează pentru toată lumea. Prezentare susținută de domnul Scarpeta, director pentru uh, ocupare, muncă și afaceri sociale la OCD. Mulțumesc și bună ziua tuturor! doamnă președinte, distinși membrii ai comisiei, este o plăcere pentru mine să particip la acest atelier și să vă împărtășesc uh, aspectele principale pe care, de care s-a ocupat OCDE pentru evaluarea transformărilor digitale, dar și a celorlalte tendințe majore care schimbă economiile noastre și piața muncii. Cred că este o temă care în timp a suscitat multe temeri. Suntem bombardați cu informații cum că multe locuri de muncă ar dispărea, că roboții vor dicta ce facem la locul de muncă și așa mai departe. De aceea, în acest domeniu, precum și în altele, este foarte important ca politicile să anticipeze aceste schimbări, să răspundă provocărilor, dar să profite și de oportunitățile pe care le aduce cu sine transformarea digitală. În primul rând aș spune că ne confruntăm de fapt cu trei tendințe majore, nu doar una. Într-adevăr, transformarea digitală schimbă foarte rapid economiile și piețele muncii. După cum vedeți, 4 din 10 locuri de muncă noi în Uniunea Europeană sunt în sectoare intensiv digitale, dar după cum se vede în dreapta, economiile noastre în Europa, dar și în țările OCD, popul, în populația îmbătrânește foarte rapid. Una din patru persoane este la pensie și revin patru persoane încadrate. În 2050 estimările sunt că proporția va fi de 1 la 2, iar în anumite state europene um, situația va fi chiar mai rea, 7 persoane vârstnice la 10 persoane încadrate. Dar economiile noastre devin din ce în ce mai integrate, sigur, nu doar la nivel european, ci și global. Aici vedem că peste 41% din lucrătorii din țările OCD și aproape 50% din lucrătorii din Uniunea Europeană uh, lucrează pentru uh, clienți străini. Deci, economiile noastre sunt strâns integrate pe lanțuri de furnizare lungi, ceea ce înseamnă că integrarea presupune și o interacțiune între economiile noastre. Acestea sunt uh, tendințele principale cu care ne confruntăm. Haideți să ne punem întrebarea. Să ne pregătim oare pentru un viitor fără locuri de muncă? Răspunsul este în primul rând nou. Dacă ne uităm la rata de ocupare, constatăm că în Europa și în majoritatea țărilor OCDE, ocuparea este la un nivel înalt cel mai ridicat nivel de după cel de-al doilea război mondial. Uh, nu în toate țările europene, însă, chiar dacă, dar de fapt uh, s-au traversat niște crize, din ce în ce mai mulți oameni uh, lucrează, asta și în ceea ce privește femeile. Dar, totuși, există și schimbări dramatice în economie. În dreapta vedeți că aproape o pătrime dintre locurile din producție au dispărut. În schimb, cota locurilor de muncă în servicii au crescut pe măsură. Deci natura locurilor de muncă, locația acestora, tipurile de companii care generează locuri de muncă se schimbă în mod semnificativ. De ce așadar aceste dezbateri cu privire la viitor și lipsa locurilor de muncă? Asta și pentru că schimbările sunt foarte rapide. În stânga vedeți uh, cantitatea de roboți industrial furnizată anual și vedeți că la mijlocul 2005 eram undeva la 100, ajungând în 2017 undeva la 400 de mii iar proiecțiile pe 2021 se cifrează undeva la 700.000, deci o creștere aproape industrială în ceea ce privește roboții industriali în procesele industriale. Aceste lucruri este important nu doar din perspectiva numerelor, ci a faptului că utilizarea unui robot industrial în producție costă în Statele Unite între 10 și 12 dolari, deci mai puțin decât un uh, Um, lucrător uh, calificat. Dacă ne uităm acum în viitor și totuși există mari incertitudini cu privire la introducerea tehnologiilor în procesul de producție, totuși am făcut câteva estimări pentru a vedea câte locuri de muncă sunt, um, se plasează sub această sub semnul riscului. Am vrut să vedem câte locuri de muncă ar putea fi înlocuite de un algoritm de o inteligență artificială și unele dintre cifrele care au uh, fost lansate în media au arătat că aceste cifre ar fi foarte ridicate, aproape jumătate de locurile de muncă ar putea fi afectate. Noi am ajuns la concluzia că ar fi vorba doar de 14% în medie țări OCD și poate 70% pentru țările UE. Deci, mult mai puțin decât aceste, această viziune apocaliptică cu privire la viitor acestea plecau de la viziunea că aproape toate sarcinile ar putea fi făcute de roboți. Dar dacă ne uităm la schema de jos, arată că tipul de loc de muncă ar putea să se modifice, dar natura lui s-ar putea schimba. Lucrătorii și-ar putea să-și păstreze locul de muncă, dar ar putea să efectueze alte sarcini complementar față de cele care vor fi efectuate de uh, mașini și utilaje. Acest lucru încă se depinde foarte mult și de politică, de opțiunea companiilor și de opțiunea societății. Deci nu avem de-a face cu un viitor fără locuri de muncă, ci de un viitor cu profunde transformări în care vor apărea multe locuri de muncă, locuri de muncă de înaltă calitate, cu o salarizare bună, dar și uh, locuri de muncă cu salarizare proastă care nu oferă același potențial. Una dintre provocările majore e aceea de a permite tinerilor să intre pe piața muncii, dar în plus să-i ține pe toți cei care sunt deja pe piața de muncă, piața muncii, pe această piață, acumulând noi cunoștințe. Și aici, într-adevăr, avem o problemă mare. În stânga vedeți incidențe. Câți indivizi cu caracteristici diferite participă, de fapt, la formare formală și informală. Și ne uităm aici la calificări versus uh, <clears throat> calificare înaltă versus calificare scăzută. Și aici vedem diferența de risc. De fapt, uh, lucrătorii temporari sunt cei care beneficiază de uh, formarea cea mai puțină țări precum Italia, Statele Unite, Canada, tind să ofere mai multă susținere pentru lucrătorii calificați în detrimentul celor necalificați și asta este o problemă pentru că 6 din 10 adulți nu au suficiente competențe TIC și asta este o problemă, pentru că multe din locurile de muncă din viitor vor include elemente de competențe digitale. Acum, în ceea ce privește direcțiile de politică, pe care nu le numim recomandări, pentru că fiecare stat în sine poate avea propriile opțiuni. În acest context de revoluție tehnologică, trebuie să avem în vedere învățarea pe parcursul întregii vieți, astfel încât uh, orice persoană să poată acumula cunoștințe. Trebuie să îndepărtăm barierele la formare, să încurajăm angajatorii să ofere formare grupelor cu risc Trebuie ca lucrătorii să înțeleagă, dar și companiile, care vor fi competențele necesare pentru viitor. Drepturile la formare trebuie să devină portabile de la un loc de muncă la altul. S-ar putea ca o persoană să aibă mai multe locuri de muncă pe parcursul carierei sau chiar mai multe locuri de muncă deodată. De aceea, acțiunile care pot fi întreprinse uh, sunt uh, diverse. Uniunea Europeană chiar a făcut pași în acest sens. Garanția pentru tineret, noua agendă pentru competențe, doar câteva uh, exemple din politicile deja existențe. Un alt aspect care s-ar putea să vă surprindă, pentru că Europa are unul din sistemele de protecție socială cele mai avansate. Dacă ne uităm însă la um, asigurarea de care ne beneficiază uh, lucrătorii, veți fi surprinși să constatați că uh, mulți dintre lucrători, de fapt, nu beneficiază de asigurarea de șomaj. Doi din trei uh, persoane care caută un loc de muncă nu primesc ajutor de șomaj. Și aici uh, se regăsesc lucrătorii care se află sau s-au aflat într-o uh, relație de muncă non-standard. Și 40 uh, la 50% dintre aceștia au o probabilitate mult mai mică să primească susținere în caz de șomaj. Trebuie revizuite criteriile uh, de îndreptățire la protecție socială pentru ca mai multă lume să aibă acces. Trebuie să <clears throat> capacităm pe lucrători să devină întreprinzători. De asemenea, trebuie să um, susținem și să consolidăm partajarea riscurilor pe piața muncii. Trebuie ca Um, drepturile câștigate să devină portabile iar, și să consolidăm uh, aceste forme necondiționate de susținere. Un aspect la fel de important este că în accesul la protecție socială este garantat de contractul de muncă, asta și în țările UE și în uh, țările OCDE. De aceea trebuie uh, o definiție mai clară a ce înseamnă lucrător versus uh, libertatea independentă. Unul din nou lucrători în țările OCDE și unul din șapte din UE au un contract temporar. Un contract de muncă reprezintă poarta de acces către securitate socială. De aceea <clears throat> trebuie clasificați lucrătorii în funcție de tipul de activități pe care le desfășoară. Și, într-adevăr, unul din șapte lucrători în țările OCDE și în Uniunea Europeană sunt uh, întreprinzători pe cont propriu. Însă mulți depind de un singur client. Sigur că poate au anumită autonomie, pot decide când, unde și cum să lucreze, dar depinde un singur client pentru serviciile pe care le furnizează. De aceea sunt într-o relație de dependență care îi aseamănă, aseamănă foarte mult cu lucrătorii încadrați cu contract de muncă. Care sunt așadar direcțiile de politică în acest domeniu? abordarea activităților independente false. Pentru că, iată, putem da de această zonă gri în care aceste persoane au anumită independență, dar uh, depind de un singur angajator și de aceea, cred că se impune extinderea protecției și pentru cei aflați în această zonă gri, extinderea accesului la drepturi și protecție deci trebuie să ne asigurăm că clasificarea este corespunzătoare, dar în al doilea rând trebuie apoi abordați cei care rămân în zona gri, inclusiv cei din uh, economia pe platforme. Și să anticipăm um, care vor fi categoriile similare în viitor. În anumite zone constatăm că un anume angajator um, creează locuri de muncă pentru o anumită zonă, ceea ce creează dezechilibre majore între puterea de negociere a salariaților și a respectivului angajator. Un alt aspect de subliniat, la care s-a referit și Heinz, este faptul că mulți lucrători au acum un risc uh, ridicat, în timp ce scade nivelul de reprezentare prin sindicate. Anumite sectoare nefiind complet acoperite prin contracte colective de muncă. Deci scăderea sindicalizării este un aspect, dar chiar și în acele uh, state unde aceste decizii se iau prin contracte colective de muncă, anumite sectoare nu sunt acoperite. Deci, practic, instituțiile tradiționale au, în acest domeniu au fost slăbite în timp. Și iată că există o, o serie întreagă de direcții de politică pe care le-am subliniat. Uh, eforturi pentru a susține sindicatele și organizațiile patronale de, aș, uh, de a se deschide și pentru alți membri, uh, contractele colective de muncă, să devină mai inclusive și promovarea consultărilor naționale și uh, cu privire la viitorul uh, locurilor de muncă. O serie întreagă de state, dar și sindicate promovează noi forme de organizare. Iată un alt domeniu important. Aș încheia cu câteva direcții de politică mai specifice Uniunii Europene, la salarizare. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra extinderii um, contractelor colective de muncă. În ceea ce privește platformele, cred că este importantă clarificarea clasificării a drept, și să extindem drepturile și protecția și la lucrători vulnerabili nu mă refer aici la toți uh, lucrătorii um, independenți, pentru că unii au capacitatea financiară de a se asigura. Dar uh, mă refer la cei care împărtășesc vulnerabilitățile cu lucrătorii tradiționali. Deci, multe forme nestandard de ocupare fac ca respectivii lucrători să nu aibă acces la sistemele de protecție socială. Apoi, formarea pe parcursul întregii vieți se pare că nu funcționează chiar și în acele țări care cheltuie cel mai mult în această privință și nu funcționează tocmai pentru acei dintre lucrători care au cea mai mare nevoie, cei de vârstă medie sau mai înaintată, cei care se confruntă cu o provocare mai mare în a-și păstra locul de muncă. Iar în ceea ce privește dialogul social, trebuie să extindem dreptul la contracte colective de muncă și la anumite grupuri de lucrători um, independenți. Aș încheia în cele două minute care mi-au mai rămas cu această observație. Ce am spus și s-a referit și Heinz este că există o serie întreabă de provocări față de, pentru care trebuie să ne pregătim. Nu există acțiuni unice care să funcționeze separat. Ele trebuie îmbinate. A, în această situație este nevoie de o abordare inclusivă, amplă. E nevoie de un pachet de politici astfel încât uh, și indivizii să profite de oportunitățile care se deschid. Um, învățarea pe parcursul întregii vieți și uh, companiile trebuie să aibă stimulentele corespunzătoare pentru a-i forma pe cei care au uh, cea mai mare nevoie. Trebuie mobilizate resurse și neguvernamentale și trebuie să spun că aici intervine și agenda OCDE. Și aici trebuie să ne asigurăm că toate companiile își plătesc impozitele care le revin. Avem aici, în cadrul grupului um, de contact G20, o, o um, echipă prin care încercăm să ne asigurăm că toate companiile își plătesc partea de impozite care să asigure astfel o tranziție echitabilă pentru toată lumea. Este o, ambiție, este o agenda ambițioasă, dar e necesară pentru a veni cu răspunsul adecvat uh, pentru uh, toți cei care îl așteaptă din partea noastră. Mulțumesc foarte mult, deschid acum dezbaterea. în primul rând, coordonatorii, dacă au întrebări și văd că domnul puslaru dorește să formuleze întrebare. Vă rog. Thank you very much, man. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această prezentare foarte vie și foarte precisă. Întotdeauna am înțeles OECD-ul ca pe o bază foarte bună pentru politici bazate pe fapte și vă mulțumesc pentru ce ne-ați prezentat. Două întrebări țintite am. În primul rând, există ceva care ar putea să rezolve unele din problemele pe care le-am identificat aici. Foarte multe economii, dar nu numai economii, chiar zone în domeniul uh, grijirii care abordează atât vulnerabilitățile și le transformă în abilități, permit uh, de dezvoltarea unei economii de argint uh, și implică persoanele în vârstă și în același timp dezvoltă și potențialul economic uh, și deschid capacități de inovare în acest domeniu. Puteți să comentați asupra acestei variante? Vedeți că există o șansă în Europa pentru a aborda unele din aceste schimbări? care poate nu vin neapărat din domeniul statal, ci poate și din sectorul antreprenorial sau din uh, sectorul ONG. Altceva, uh, contractele colective la nivelul Europei. Avem, sigur, recomandările specifice de țară. Vrem să întărim dialogul social, mă refer aici la Organizația Internațională a Muncii, bazându-ne pe convențiile pe care le avem. Puteți eventual să ne comentați și acest aspect? Există dificultăți în negocierile colective, foarte mulți antreprenori sunt speriați de ele și ceea ce se întâmplă din când în când este că statele membre sunt prinse într-o negociere în care statul de fapt negociază cu sindicatele și nu reușim să ieșim din acest model. Există state membre care au multe tradiții în domeniul acesta, în altele nu are uh, statul respectiv tradiție prea mare. Câteodată negocierile colective sunt asociate cu un anumit tip de ideologie uh, și ideea ar fi să ne răspundeți dacă putem să avem un studiu de impact astfel încât dacă se aplică reciproc, nu există consecințe negative. Mulțumesc oricum foarte mult pentru prezentare. Mai întâi domnul Scarpeta și după aceea uh, vă rog, veți lua dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În primul rând, prima întrebare despre economia îngrijirii. Da, aveți dreptate. Populația noastră evoluează demografic. În primul rând, știm că trăim mai, de, mai mult și în același timp și sănătatea e mai bună. Însă, în timp ce trăim mai mult și suntem sănătoși, unii s-ar putea să nu ajungă la vârsta a treia în uh, această stare și s-ar putea să aibă nevoie de îngrijiri intensive. Deci, prin faptul că populația este mai îmbătrânită, deja um, sectorul acesta va trebui să-și extindă capacitățile pe viitor. Deci, ceea ce necesităm noi este o schimbare sistemică a sectorului. Până acum, um, sectorul îngrijirilor pe termen lung este lăsat pe umerii familiilor de multe ori femei care se ocupă, nu lucrează și se ocupă de bătrâni și de copii. Trebuie să mutăm acest sistem care a fost lăsat mult prea mult în ceea ce privește responsabilitatea pe umerii familiilor și a gospodărilor într-un sistem în care se, condițiile de lucru sunt îmbunătățite, în care plata este pe măsură astfel încât uh, să transformăm într-un sector care să poată să-și dezvolte tot uh, potențialul uh, la nivelul cererii pe care o avem. Deci da, trebuie nu numai să găsim un regulament, ci trebuie să avem și un, uh, un program de formări astfel încât să îi susținem pe îngrijitorii pe termen lung și să atragem lucrători în acest uh, sector care să creeze din această meserie o meserie de calitate. Trebuie deci efort, nu numai reguli, ci și efort uh, și din partea partenerilor sociali pentru ca să înțelegem care sunt provocările, să încercăm ca majoritatea din aceste locuri de muncă, care momentan nu sunt locuri de muncă de fapt, să fie acceptate și să aibă condiții de lucru mai bune. Potențialul există, dar, după cum ziceam, trebuie un răspuns mai organizat. Împreună cu colegii noștri de la OIM am produs un document despre grijirea pe termen lung și avem o strategie în care am evidențiat anumite provocări și potențialuri pe care putem să le dezvoltăm în acest domeniu și ceea ce trebuie să se facă pentru ca sectorul să devină unul viabil și atractiv în același timp. Un al doilea punct pe care sunt absolut de acord cu dumneavoastră, poate că ați văzut uh, ce am făcut la OECD în ultima vreme, nu avem un set de, um, de răspunsuri la negocierile colective, pentru că m-ați întrebat despre ele. Acestea reflectă într-adevăr anumite norme sociale, dar am identificat și mai multe reforme pe care statele membre le-au înaintat pentru ca dialogul social să funcționeze mai bine. Iată o reformă care s-a făcut în Franța, în mai multe țări, eu zic că provocările ar fi să reconciliem ceea ce trebuie făcut la nivel național, la nivel uh, sectorial, dar în același timp și să dăm anumite elemente de flexibilitate la nivel uh, local și să recunoaștem că există diferențe foarte mari între, uh, în felul în care fiecare țară vede problema aceasta și cum promovează dialogul social și la nivelul companiilor, nu numai la nivelul sectorial. Ați vorbit și despre studiul de impact. Dacă ne uităm la ultimele două puncte din uh, studiul OECD, în cel de anul trecut am încercat să înțelegem cum uh, negocierile colective afectează rezultatele obținute pe piața muncii. Nu avem un singur model pe care putem să-l numim cel de succes, dar există mai multe acțiuni, mai multe măsuri care dau rezultate din punct de vedere al ocupării, din punct de vedere al salariilor și al condițiilor de lucru. În anumite țări în care partenerii sociale au luat responsabilitatea pentru acțiunile de formare și pentru uh, uh, măsurile care se iau, a fost, uh, rezultatul a fost evident. În ciuda diferențelor dintre state, cred că pentru fiecare țară sunt măsuri pe care trebuie să le luăm. Trebuie să recunoaștem însă pe unii lucrători ca fiind independenți, care nu pot fi să parte din negocierile colective, iar negocierile colective uh, de multe ori în anumite meserii încalcă legislația concurenței. Trebuie să nu schimbăm legislația concurenței pentru că e foarte complexă. Important este însă felul în care e interpretată legea concurenței ca să permitem și independenților sau celor care au o, componentă de independență să poată să facă parte din negocierile colective. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Köhler! Nu pot să mai adaug mult pentru că e vorba de o coerență între două organizații care se vede. Toate concluziile pe care le-am găsit în ce am analizat a fost că economia îngrijirii a fost unul din uh, motoarele creșterii în general. Și de multe ori uh, lucrurile trebuie să fie văzute mai în profunzime. Poate o societate să-și permită să aibă îngrijitori care de obicei sunt femei în familii care fac această muncă pe degeaba? Se ocupă de copii sau dacă vorbim și de schimbările demografice, se ocupă și de părinți? Sau avem mai degrabă nevoie de o schimbare de paradigmă prin care să încercăm să recompensăm aceste servicii, care până la urmă sunt niște servicii extrem de utile pentru societatea noastră, și anume să le recompensăm cu un salariu, să le recompensăm cu o pensie, cu o recunoaștere socială pe care cred eu că trebuie să o gândim mult mai profund. E interesant să vedem și exemple practice. De exemplu, am fost la o conferință la Berlin unde o tânără s-a ridicat și a spus că s-a săturat în primul rând să vadă că economia de platformă are atât, o reputație atât de proastă economiile acestea înseamnă lipsă de drepturi, muncă nereglementată, prost plătită și așa mai departe. Dar uh, ea se ocupa de o platformă de servicii de îngrijire și ceea ce nu pusese în business planul ei este că majoritatea celor care lucrau acolo erau pensionari care vreau să ofere serviciile lor altor persoane în vârstă care nu mai reușesc să se descurce fără îngrijire. Eu zic că aceasta este o parte pozitivă în care putem implica o parte a societății. În legătură cu um, negocierile colective. Știm că e vorba de o problemă de subsidiaritate, că e o chestiune națională. Cum ieșim din această dezbatere ideologică? Eu zic că avem nevoie de un studiu de impact. Dacă avem un, o negociere colectivă care funcționează, s-ar putea să dureze mai mult, dar în final este uh, mai bine pentru ambele părți care s-au așezat la masă, atât pentru angajator cât și pentru angajați. Și nu vorbesc aici de guverne. Una din experiențele cele mai interesante pe care le-am făcut la OIM a fost uh, că trebuie să fie scoase din schemă guvernele în general, pentru că de multe ori nu este nici constituțional să se întâmple așa. E vorba de un punct foarte important aici. Trebuie spus și că organizațiile de lucrători ar trebui să se gândească cum vor să își ofere serviciile. Ca să vă dau un exemplu concret aici. Mi s-a părut foarte încurajator să văd că în Danemarca a, există platforme digitale care au fost uh, reglementate cu un salariu minim, cu ore de lucru și cred că așa trebuie să facem și cu toate domeniile acestea, să încercăm să reglementăm fără să avem o dezbatere ideologică, spunând că e nevoie de reglementarea aceasta în domenii care nu sunt reglementate și să le regândim. În final, am fost și la o conferință în timpul președinției române, care a fost organizată cu ETUC, ETUC și uh, am discutat acolo de o directivă cadru pentru o negociere colectivă. Mi s-a părut o idee interesantă. Știu că în ceea ce privește competențele prevăzute în tratat și principiul de subsidiaritate e un subiect foarte spinos, dar totuși merită să ne gândim eventual la această posibilitate cu obiectivul de a încerca să găsim un nou început, ceva mai cu sens care să combată imaginea negativă a negocierilor uh, colective. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea întrebare vine de la doamna Ravalska. Dumnezeu este coordonatorul ECR. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte interesante aceste prezentări, într-adevăr. Uh, nu se poate vorbi numai de evoluția piețelor, ci se vorbește chiar de o revoluție, robotizarea, automatizarea, inteligența artificială. Toate, toate aceste elemente se schimbă, uh, schimbă chiar radical piața muncii. putem să avem impresia câteodată că unii lucrători uh, se pot simți excluși de la aceste fenomene, pentru că nu reușesc uh, să mai țină pasul cu uh, tehnologiile. Și uh, ei sunt cei care sunt considerați grupările de risc în uh, acest joc. Din păcate, trebuie să ne gândim și la aspectele teritoriale aici. Automatizarea în ziua de astăzi generează mai multe locuri de muncă sau elimină locuri de muncă. Dar eu vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră. Creează sau distruge locuri de muncă? Astăzi eh, ați vorbit de Franța și de soluțiile care sunt avantajoase din punct de vedere al eh, lucrătorilor. Eu aș dori să vă dau exemplul Poloniei și eh, al formelor netradiționale de lucru S-au adoptat în Polonia măsuri naționale pentru a apăra lucrătorii și în acest context netradițional, neconvențional. Vreau să vă dau un exemplu pentru ca să înțelegeți mai bine. Pentru prima dată, în 2017, s-a introdus o um, limită um, minimă de plată pe oră și o lege care permite persoanele care nu au contracte standard să se asocieze într-un sindicat, tocmai pentru ca să li se poată apăra drepturile. Iar în acest fel au, uh, a scăzut numărul uh, independenților și a scăzut și numărul acestor contracte care nu erau tradiționale deloc. S-a vorbit aici și despre o perioadă de tranziție. Întrebarea mea este cât va dura această perioadă de tranziție, pentru că am impresia că perioada aceasta se tot prelungește și nu ajungem la liman. Așa cum se vorbește și despre flexibilitate. pentru că prea multă flexibilitate distruge senzația de siguranță, se pierde certitudinea pe care o vor lucrătorii pe piața muncii, mai ales în cazul lucrătorilor mai în vârstă, care necesită această siguranță. Unii lucrători știu că vor trebui să mai învețe în viața aceasta, că nu vor putea să se mulțumească cu ceea ce au învățat până acum. Altfel nu vor putea să mai facă parte de pe piața muncii. Mulțumesc. Sorry. First, Mr. Scarpetta. Va răspunde domnul Scarpeta și după aceea domnul Coller. Vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebare. Prima parte am avut probleme cu interpretarea, au fost probleme cu interpretarea engleză dar încerc să răspund totuși la intervenția dumneavoastră. Nu trebuie să speculăm uh, despre ceea ce se va întâmpla pe viitor. Dacă ne uităm la ultimii 10-15 ani, vom vedea că transformările digitale și toate celelalte tendințe pe care le-am auzit aici vor schimba în mod profund piața muncii. În majoritatea țărilor europene sau OECD vedem fenomenul care se numește polarizarea piețelor de muncii foarte multe joburi se creează la vârf, la tehnologie, de exemplu, dar și foarte jos în ceea ce privește mm, capacitățile și calificările. Însă, la mijloc a scăzut foarte mult numărul de locuri de muncă. Deci, economiile noastre creează locuri de muncă, dar nu sunt toate de aceeași calitate. Foarte multe sunt de calitate foarte scăzută din cauza contractelor, din cauza uh, plății sau din cauza muncii ca atare și a perspectivelor de carieră. De aceea, politicile acestea sunt esențiale pentru a-i ajuta pe cei care alunecă la partea de jos a acestei scheme și pentru ca aceștia să poată să aibă acces și la locuri de muncă mai bune. Dar și dimensiunea geografică contează aici, și dimensiunea sectorială și poate și vârsta, pentru că e mult mai ușor pentru un tânăr să crească în carieră, câteodată e mai dificil pentru un, uh, pentru un uh, om care se află la mijlocul vieții să-și găsească un loc de muncă. Deci în statele membre ale Uniunii ar trebui să se implementeze o serie de reforme. Vă sugerez să vă uitați la raportul care a fost publicat acum mai multe luni, care de fapt este o colecție de răspunsuri uh, date de către statele membre OECD pe diferite teme, pe diferite forme de, de lucru. Și e interesant să vedem cum foarte multe țări deja au pus în aplicare măsuri care să funcționeze pentru problemele, la problemele pe care le-am menționat aici. Uh, există mai multă coerență uh, de care avem nevoie în anumite măsuri politice la legislația muncii, la training și la formarea profesională. Avem nevoie însă, într-un anumit domeniu, când vorbim de economia platformă sau bazată pe platformă și de persoanele care au contracte independente, aici văd că există răspunsuri foarte diferite. Multe din aceste companii bazate pe platformă, de fapt, nu beneficiază de o coordonare la nivel național și deci atunci uh, ele sunt uh, de multe ori supuse arbitrariului. Nu există o instanță care să poată să ajute la reglementarea unui domeniu care este foarte în creștere, cel al economiilor platformă. Apoi, reformele pe care le-a făcut Polonia. Da, le recunosc. Dumneavoastră ați pus punctul pe ei. Nu putem să, nu poate să intre toată lumea în standardul unui job full-time, pentru că nu acesta este neapărat viitorul, dar trebuie să înțelegem care sunt condițiile, care sunt stimulentele din perspectiva legislației sau din perspectiva regulamentelor și a politicilor, pentru ca să se poată uh, garanta și forme mai stabile de ocupare. Aceasta are legătură cu legislația pe fiscalitate, pe condițiile de lucru și cu mai multe altele, dar trebuie să mai facem multe pentru ca toate condițiile de lucru, plata, pentru lucrătorii non-standard, care nu fac parte din contractele standard, deci uh, pentru ca munca lor să se îmbunătățească. Și s-au făcut multe în acest domeniu. Un punct final, mai vreau să mai menționez. În anumite țări uh, există o creștere mare a independențelor pentru că există multe stimulente pentru ca lucrătorii să fie uh, independenți. Există diferențe foarte mari între țări și putem să facem o diferență făcând uh, tocmai o armonizare pentru ca să existe mai multe șanse și în alte țări. Uh, vreau să completez remarcile pe care le-ați făcut. A spus că e o perioadă de tranziție foarte lungă ați uh, întrebat cum îi pregătim pe oameni pentru o tranziție fără sfârșit, cum le dăm senzația că nu sunt lăsați pe din afară în această perioadă infinită. Cum le luăm senzația de nesiguranță? Noi de la OIM considerăm că e nevoie de un cadru puternic de susținere, nu numai în, pentru serviciile publice care oferă, de exemplu, o formare pentru o creștere în carieră, dar și o protecție socială potrivită în cazul în care trebuie să treci de la un job la altul. O analiză bună a pieții de muncă ne oferă și mai multe informații despre ce calificări sunt necesare. Nu există nimic mai frustrant să fii, pro, să fii format și să nu fie necesare calificările pe care le-ai obținut pe piața muncii. Trebuie să nu mai se întâmple așa ceva. Multe țări, precum Polonia, a făcut progrese în acest domeniu. Alt punct important se referă la drepturile sociale care nu trebuie să țină cont de statutul lucrătorului. Foarte important această a doua parte, pentru că aici economiile um, de care vorbeam non-standard, contractele non-standard, toate acestea trebuie să ofere și ele drepturi sociale. De exemplu, dreptul la locația de șomaj, asigurarea de sănătate, pensie, uh, Altfel nu vom putea să lăsăm oamenii cu un sentiment de siguranță și aici e treaba noastră, cred. Mulțumesc! Trecem la a doua rundă de întrebări acum din partea membrilor comisiei de asemenea și vom uh, pune întrebările mai întâi, după care vom da cuvântul tuturor oaspeților noștri. Mai întâi o întrebare de la doamna Șparantac și după aceea domnul uh, Manders. Vă rog. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență, mulțumesc pentru prezentare. Am o întrebare, pentru că dumneavoastră ne-ați prezentat o agendă de tranziție pentru un viitor care să fie bun pentru toți. Ați spus că sunt trei trenduri uh, mari de exemplu, robotizarea care s-ar putea să afecteze 17% din oameni, 70% din lucrătorii de pe piață. Nu știu exact uh, când vorbim de piața ocupării, mă întreb dacă, oricum, 100% sunt afectați de climă, așa ni se spune, dar nu aud nimic despre tranziția pe care trebuie să o parcurgem, ce schimbări trebuie să facem. E vorba de o tranziție necesară către economia verde și mă întreb de ce nu este inclusă în uh, toate prezentările, de ce dacă vom avea o tranziție echitabilă care funcționează pentru toți, dacă putem să ne asigurăm că oamenii pot să preia aceste costuri, mai ales cei care pot să-și permită să le preia. Mulțumesc, domnul Manders și doamna după aceea Durau Fernandes. Vă rog. Um, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, sunt aici. Prezint uh, Partidul de uh, Vârstnicilor uh, din Olanda. Jumătatea din populație este peste 50 de ani și am niște întrebări. În recomandările dumneavoastră nu am regăsit uh, viețul, stilul de viață sănătos, pentru că dacă vrem să folosim economia argintie, oamenii trebuie să fie sănătoși și dacă nu ne concentrăm și pe acest lucru, atunci asigurările medicale vor fi prea costisitoare la urma urmei și nu putem uh, să cerem oamenilor să lucreze până când au 70 de ani primul aspect. Al doilea aspect. Oare nu e vremea să regândim, pentru că acum încercăm să gândim uh, soluții în mod uh, tradițional cu sindicatele și așa mai departe. Dar am văzut uh, cifra Uh, dumneavoastră și este o cifră din 2016, deci deja are o vechime de 2-3 ani, vedeți, cererea de roboți este uh, mult mai mare și nu poți, ca ființă, să concurezi cu un robot în eforturile pe care le faci. Oare n-a venit vremea să regândim uh, modalități uh, de uh, guvernare, pentru că uh, am avut comunismul, socialismul, capitalismul, dar niciunul dintre aceste trei sisteme nu va funcționa uh, în viitor și trebuie să găsim o modalitate de guvernanță. Astfel încât proprietarii roboților uh, pot să hotărască totul. Și poate că am putea data viitoare și mă, mă adresez acum uh, președintele acestei comisii, poate că putem să îl invităm pe domnul Piketty, pentru că are un punct de vedere foarte special în uh, ceea ce privește viitorul gândirii economice. Mulțumesc. Doamna Fernandez uh, a renunțat la întrebare. Nu mai este necesară pentru că întrebarea pe care doream să o pun a fost deja adresată. Doamna Shaibi nu este pregătită, dar sper că puteți să, să adresați întrebarea. Vă rog. Și domnul Caniev. Bună ziua! Întrebarea mea se adresează domnului Scarpeta. Am fost foarte interesat de prezent, partea prezentării care se, refermă, se referă la uh, muncitorii, din, muncitorii platformă. Sper că vor avea ocazia să lucrăm la o viitoare directivă privind platformele uh, care a fost discutată în mai multe rânduri în cadrul acestei reuniuni ați evocat necesitatea de a combate falsii independenți, de a oferi uh, avantaje de protecție sociale uh, lucrătorilor uh, din economia platformă și ați spus că este nevoie să inventăm noi forme de dialog social cu lucrătorii din economia platformă. Ceea ce vreau să vă întreb, e vorba de a face ca dialogul social să pătrundă la acești lucrători potrivit uh, unui model uh, clasic. Pe de-o parte avem reprezentanții economiei platformă și pe de cealaltă parte lucrătorii tradiționali. Sau vorbiți de o nouă formă de dialog social pentru că ați inventat alte modele care, uh, modele care au fost probabil experimentate în anumite locuri și dacă da, aș vrea să știu mai mult în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc! Și nu în ultimul rând, domnul Caniev atunci când uh, am încercat uh, să-l motivez pe fiul meu să învețe matematică, i-am spus că atunci când o să fie adult, o să fie doar două tipuri uh, de uh, uh, roboți. Uh, roboți care fac curățenie și uh, uh roboți uh, um, în uh, economie. Ce aud de la dumneavoastră care mediu este cu siguranță creșterea costurilor uh, cu lucrătorii. Uh, sunt uh, slujbe care sunt prea costisitoare atât uh, pentru angajatori cât și pentru lucrătorii independenți. Cred că, mai ales ținând cont de tranziția verde a economiei, să găsim o cale de a reduce drastic uh, costurile pentru cei care au nevoie de uh, noi competențe pentru lucrătorii în tranziție, pentru toți cei care trebuie să se adapteze la locurile de muncă uh, verzi. Și uh, cred că acest lucru va reprezenta 90% din angajatori și lucrători. O să începem runda a doua de răspunsuri cu domnul Coller. Da, nu am uh, uh, vorbit, uh, în prezentarea mea am menționat faptul că tranziția la locurile de muncă verzi este cea în care locurile de muncă verzi sunt relevante, trebuie să ajutăm în această tranziție și să oferim posibilități de sporire a competențelor pentru de formare de noi competențe pentru uh, cei care vor să ocupe astfel um, de locuri de muncă. În ceea ce este stilul de viață sănătos, în ceea ce privește OIM-ul, uh, noi privim lucrurile din partea cealaltă. Vrem să ne asigurăm ca oamenii să nu se îmbolnăvească atunci când muncesc. Deci, sănătatea la locul uh, de muncă. Sigur, există Uh, și Organizația Mondială a Sănătății care privește lucrurile din punctul de vedere al sănătății. Agenda 2030 este o modalitate uh, de a încerca să uh, depășim această, acest tip de gândire fragmentată pe grupuri. Cred că e nevoie de o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene. Una dintre marile probleme, într-adevăr, Uh, este uh, creșterea uh, vârstei active, deci atunci trebuie să ne asigurăm că locul de muncă este potrivit pentru persoane vârstnice pentru că acestea să lucreze mai mult timp. Și aceasta este chestiunea pe care o avem în vedere acum și am făcut progrese în această privință. Guvernele și roboții ei, în esență, întrebarea este suntem uh, guvernați de roboți sau uh, noi îi guvernăm pe roboți? Cred că ultima variantă este cea mai bună. Trebuie să ne asigurăm că roboții există în zone care sunt utile pentru noi, dar trebuie să vedem și care sunt uh, costurile de muncă dacă costurile uh, sunt foarte mari pentru muncă manuală, atunci trebuie să uh, folosim roboții. Trebuie să ajungem la alte tipuri uh, de uh, muncă, nu numai roboți care să facă curățenie. Cred că sunt multe exemple uh, concrete. M-am dus uh, la Kazan, în Rusia, la campionatul uh, de competențe pentru uh, muncă, unde erau prezente 60 de profesii și uh, uh, ideea era combinarea muncii clasice cu roboții. Și am fost deosebit de mult impresionat de un croitor care m-a dus la uh, un echipament care m-a scanat și mi-a luat măsurile trupului meu imperfect și uh, puteam astfel să uh, comand ceva uh, online. Exista o aplicație care îmi permitea să fac o asemenea comandă pe baza măsurătorilor făcute de uh, robot. Deci, cred că trebuie să gândim puțin în afara manierelor tradiționale. În ceea ce privește uh, guvernanța, există idei interesante care n-au ajuns încă în Uniunea Europeană, dar, de pildă, în unele țări există discuții potrivit cărora dacă un robot înlocuiește un lucrător, atunci trebuie găsită modalitatea să trimiți un SMS robotului așa cum trimiți un SMS lucrătorului. Mi se pare interesant. Apoi, costurile uh, cu forța de muncă care sunt în creștere Educația, formarea, creșterea competențelor uh, este o investiție, este un cost. Această investiție trebuie să apară în uh, bugetul uh, public ca investiție și nu ca cost. Atunci creșterea costurilor cu forța de muncă va fi ceva mai relativă. Mulțumesc uh, pentru aceste, aceste întrebări excelente, foarte uh, scurt pentru că s-a spus deja. În ceea ce este tranziția justă, este o tendință extrem de importantă. Faptul că nu m-am referit este, sigur, vor fi generate noi uh, locuri de muncă, însă natura acestor locuri de muncă, tehnologiile folosite și alte forme de tranziție justă, însă nu cred că caracteristicile cheie sunt uh, diferă foarte mult față de locurile de muncă uh, cu utilizarea tehnologiilor mai vechi. Deci uh, e vorba de transformarea digitală, integrarea economiilor noastre, nu trebuie să schimbăm viitorul în mod dramatic, am uh, studiat foarte mult dacă locurile de muncă verzi diferă foarte mult față de cele vechi. Nu prea mult. Sunt diferențe de uh, locație și așa mai departe. În ceea ce este stilul de viață sănătos, uh, dacă vrei să abordezi probleme legate de o activitate îndelungată, trebuie să investiști mai mult și mai devreme în uh, prevenire. Ceea ce ați menționat este uh, total adevărat pentru că nu cheltuim suficient cu uh, prevenirea nu se mai investește foarte mult în îngrijirile medicale primare, ci mai mult în spital. O anecdotă. În timpul crizei financiare a fost o zonă a cheltuielilor medicale uh, care au fost uh, afectate a fost prevenirea. Dacă vorbim despre competențe, despre aptitudini, trebuie să investim uh, încă din copilărie pe toată perioada de educație pentru a oferi posibilitatea de a lucra până târziu și de a învăța pe tot parcursul vieții. Apoi, uh, speranța uh, de viață a crescut, dar nu neapărat uh, toată lumea este sănătoasă, trăiește mai mult și este sănătoasă. În ceea ce privește roboții care ne iau locurile de muncă, evaluarea noastră arată că pentru a înțelege despre ce vorbim și cum trebuie să intervenim, este inteligența artificială. La OCDE OECD am uh, uh, analizat uh, inteligența artificială, ce reprezintă inteligența artificială astăzi, care sunt pașii următori, care sunt tehnologiile. Din punctul meu de vedere, chestiunea etică legată de, corelată cu algoritmul, aceasta este importantă pentru că se folosește o evaluare a performanței lucrătorilor. Trebuie să înțelegem mai bine ce înseamnă, care este potențialul, dar și cum, pot să interveni, cum putem să intervenim cu reglementări. Uh, lucrătorii uh, platformă. Este o întrebare uh, importantă. Acești lucrători sunt diferiți. Conducătorii, șoferii de taxiuri, ei folosesc o platformă, de pildă. Apoi, serviciile digitale oferită de o persoană care este un guru în domeniul digital. Ei insistă foarte mult pe caracterul lor independent, dar în multe țări, dacă ești lucrător independent, nu poți să negociezi cu uh, clienții uh, tăi permiterea ca uh, aceste uh, salarii să fie negociate și a condițiilor printr-o platformă este importantă. Într-o într-un număr de țări se extinde uh, un nivel minim de protecție socială pentru acești uh, uh lucrători uh, din economia platformă. O serie de uh, țări europene cheltuie foarte mult pe formare. În Franța se cheltuie 55 de miliarde. Problema este cum se folosesc banii și cine are acces la resurse. Uh, Franța a făcut un cont individual uh, de formare pentru a da posibilitatea tuturor să acceseze aceste resurse. Trebuie să uh, ne asigurăm că noile aptitudini formate sunt într-adevăr cerute și pot fi utilizate pe piață. Dacă ne gândim la lucrătorii din economia platformă, de, pentru că sunt independenți, ei nu-și uh, plătesc uh, contribuții sociale. Unii sunt uh, similari cu lucrătorii și de aceea în unele țări li se cere să plătească o sumă minimă ca și asigurare socială. Unele resurse pot să provină din alte inițiative care sunt corelate cu modul în care se gestionează aceste transformări. Sunt inițiative globale care pot să ducă la generarea unor uh, venituri care să fie canalizate astfel încât să fie ajutați uh, cei care nu au suficiente resurse pentru a face față acestei tranziții. Dați-mi voie să închid uh, prima parte a atelierului nostru și să mulțumesc distinșilor oaspeți uh, pentru aceste prezentări extrem de vii. Sunt uh, foarte mulțumită de răspunsurile pe care ni le-ați dat la toate întrebările, pentru că ați listat uh, toate prioritățile cu care ne ocupăm în cadrul Comisiei EMPL. Este bine că am auzit uh, uh, discuții bazate pe uh, date. Uneori astfel de date ne lipsesc și este bine că sunteți aici și ne oferiți informațiile de care avem nevoie, datele de care avem nevoie pentru a găsi soluții la toate provocările mm, care se află în fața noastră. Asistență pe termen lung, uh, îmbătrânirea uh, activă, uh, excluziunea socială, comunitățile excluse, ce competențe au uh, cei care uh, trebuie să activeze pe uh, piața deschisă a muncii, toate chestiunile pe care le-am discutat împreună. Din nou vă mulțumesc și apreciem prezența noastră în cadrul atelierului nostru. Uh, uh, Dragi colegi, dați-mi voie să deschid a doua parte a atelierului. Tema despre care am discutat cu toții, garanția pentru copii. Vorbim cu toții despre ea și nu prea știm cum arată și cum ar trebui să arate. Așadar, Dați-mi voie să salut uh, prezența doamnei Mary Dali, încă am o problemă cu numele, de la Universitatea Oxford, care va vorbi despre combaterea sărăciei în rândul copiilor, garanția pentru copii. Să o salutăm pe doamna Uh, Dali și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, onorați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este o onoare să mă aflu aici, să vorbesc despre garanția pentru copii. Doresc să mulțumesc uh, în uh, mod deosebit Departamentului Poldep pentru invitație. O să fiu succintă și scopul meu principal este să prezint uh, particularității garanției pentru copii, comparând-o cu recomandările din 2013 uh, pentru investițiile uh, în copii. Vreau să fac sugestii în a doua parte în legătură cu modul în care am uh, putea să punem în aplicare garanția pentru copii. Acest uh, forum este foarte important. Uh, garanția pentru copii a început, uh, a fost inițiată de Parlamentul European, dar acest Parlament este foarte important pentru a o promova în continuare. Deci, în primul slide, uh, reamintesc că avem o problemă cu sărăcia în rândul copiilor în Uniune. Uh, un sfert din copii, 24 de milioane de copii din Uniunea Europeană trăiesc uh, în gospodării care sunt sub pragul de sărăcie sau în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii sau cu venituri foarte uh, mici. Aș dori să uh, subliniez că este o problemă la nivelul întregii Uniunii Europene cu oarecare variații. Sunt țări cu numărul cel mai mare de copii săraci. În unele sunt sub 14-15%, fiecare țară din Uniunea Europeană uh, trebuie să abordeze această problemă și veți vedea țările cu rata cea mai ridicată și cea mai scăzută de sărăcie. Uh, sărăcia în rândul copiilor este în scădere și asta este o veste bună, însă trebuie să vedem cum interpretăm acest lucru, pentru că comparăm efectele uh, redresării după Marea Recesiune. Apoi, în următorul uh, slide, uh, spun câteva cuvinte despre modul în care trebuie să înțelegem uh, sărăcia în rândul copiilor. Comunitatea academică și guvernanții înțeleg că aceasta este multidimensională și garanția în rândul copiilor recunoaște acest lucru cu cei cinci giganți – nutriție adecvată pentru copii, uh, condiții de locuit decente, uh, educație și asistență medicală și uh, educație timpurie, toate acestea gratuit. Acestea sunt elementele cheie ale caracterului multidimensional ale sărăciei în rândul copiilor și adulților sărăcia afectează nu numai uh, viața de zi cu zi a copiilor, ci și dezvoltarea lor viitoare. Într-adevăr, uh, șansele lor de viață. Este o sursă de inegalitate și de dezavantaje în prezent, dar și în viitor. Aflăm uh, tot mai mult despre factorii de risc care sunt asociați cu sărăcia în general și sărăcia în rândul copiilor în primul rând unul dintre cele mai importante este nivelul de educație al părinților uh, care uh, transcende alte alți factori, uh, grupul din care provin, dacă părinții nu lucrează. Deci sunt două mesaje pe care doresc să le rețineți din aceste două slide-uri. Sunt necesare o serie de pârghii pentru a combate sărăcia și, în al doilea rând, este o poveste cu caracter pozitiv și negativ în același timp, pentru că știm că prin intervențiile noastre putem să reducem sărăcia și putem să abordăm și consecințele viitoare. Acum ă, trec la abordarea Uniunii Europene, chiar dacă trebuie să spunem că atunci când suntem pe acest tărâm al sărăciei în rândul copiilor și excluziunii sociale, e vorba de Uh, teritoriul statelor membre. Combaterea uh, sărăciei este o competență a statelor membre în general. Totuși, acest lucru nu a oprit Uniunea să ia un rol conducător în ceea ce este combaterea sărăciei în rândul copiilor și sunt realizări semnificative, uh, noi idei, inclusiv garanția pentru copii, care este o idee nouă, programe Uh, și uh, corelări juridice în afara Uniunii uh, cu um, obiectivele de dezvoltare durabilă și așa mai, carta copiilor și așa mai departe. Elementele cheie ale poziției Uniunii Europene este recomandarea din 2013, investiția uh, în copii, uh, întreruperea ciclului uh, dezavantajelor. Acest lucru garantează copiilor protecție și îngrijiri, se susține bunăstarea acestora, favorizează bunăstarea lor Uh, garanția pentru copii din 2015 și uh, pilonul european al drepturilor uh, sociale din 2017, care garantează educație timpurie pentru astfel copiii sunt protejați de sărăcie și copiii cei mai defavorizați trebuie să aibă acces la resurse speciale pentru a avea uh, oportunități egale. Deci uh, există un corpus uh, uh, semnificativ până acum și ceea ce este necesar uh, este să vizăm uh, copiii implicați și o să vorbesc mai mult despre acest lucru. În uh, următorul uh, slide voi vorbi pe scurt uh, despre recomandările din 2013 pentru a ne reaminti încă o dată despre ce era vorba și ce s-a întâmplat. Deci, în uh, recomandare, statele membre o, li s-a recomandat să introducă strategii bazate pe drepturi uh, și strategii integrate în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor a fost o declarație de politică foarte puternică care a sugerat linii clare de dezvoltare în domeniul politicii și de acțiuni. A fost și foarte ambițioasă și trebuie să uh, ținem cont de acest lucru atunci când evaluăm realizările. Pe acest uh, slide vedeți că uh, a fost vorba de accesul la resurse adecvate, resurse pentru părinții copiilor implicați, și asta vă cer să țineți minte, dacă măsurile vizează copiii sau dacă vizează părinții sau uh, dacă îi vizează pe amândoi. Și cred că aceasta este una dintre modalitățile care uh, dau un caracter specific uh, garanției pentru copii și este foarte pozitiv. Apoi, accesul la servicii de calitate, aceste uh, servicii uh, trebuie uh, să fie să nu fie costisitoare, apoi tratamentul copiilor individual, Uh, dreptul de a fi ascultați uh, și drepturi în ceea ce privește propria lor dezvoltare, să participe la uh, activități de recreere și așa mai departe. În ceea ce privește realizările până în prezent, în general, sunt multe acțiuni la nivelul statelor membre în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor și sunt și acțiuni uh, Uh, foarte uh, bune uh, din statele uh, sociale. Uh, ca reacție a uh, recomandărilor, uh, uh, în unele state nu s-a făcut prea mult. Am avut în minte un șuvoi și s-a întâmplat un pârâiaș de activități. Uh, deci, uh, poate că în unele privințe am fost mult prea ambițioși. Apoi, pe lângă nivelul statelor membre, constatăm că sărăcia în rândul copiilor nu a fost inclusă nici în semestrul european, deci uh, nici în recomandările specifice pe țară și nici la nivelul repartizării fondurilor. Excepția o constituie fondul pentru ajutorarea celor mai nevoiași, de pe urma cărora beneficiază până la 4 milioane de copii pe an, fie de pe urma alimentelor uh, furnizate sau a echipamentelor dotărilor școlare. Și unul dintre motive este că sunt direct vizați copiii prin acel program. Rezultatul este acela că mm, sărăcia în rândul copiilor nu beneficiază de atenția cuvenită și nici de măsuri țintite. Și trebuie spus lucrurilor pe nume. Dacă vrem o schimbare, atunci trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Și acum mă voi referi la garanția pentru copii și mai aveam doar trei dispozitive. O văd ca o intervenție nouă și mai de calitate uh, în comparație cu recomandările anterioare. Se pleacă de la premisa ca recomandările să fie complet uh, transpuse. Încă sunt în urmă cu diapozitivele. Iată. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Deci, se pleacă de la premisa că recomandările vor fi pe deplin implementate, dar se merge mai departe. Reprezintă un instrument suplimentar, după cum văd eu lucrurile, și se caracterizează prin două elemente. În primul rând, accentul pus asupra copiilor celor mai nevoiași se concentrează în mare măsură asupra acestui sector a populației de minori și aici se vorbește și de situația uh, precară sau din ce în ce mai precară a multor copii. Pentru că uneori poate nu dăm seama cât de mult uh, unii sunt sub limita sărăciei. Și a, Apoi mai este tratată sărăcia și ca sursă de inegalități. În penultimul uh, diapozitiv am inclus un tabel în care se compară explicit recomandările și garanția pentru copii. Și deși abordarea bazată pe drepturile copiilor este aceeași, garanția pentru copii are uh, elemente mult mai țintite, este vorba aici și de servicii, în timp ce în uh, recomandări se vorbea de drepturi la participare și așa mai departe și se concentrează în special asupra copiilor care trăiesc în uh, sărăcie, iar tot copiii sunt cei prioritizați. Deci, practic, ar trebui să aplicăm uh, trei teste asupra a tot ceea ce facem. În primul rând, dacă te concentrezi direct pe copii, asta versus uh, adulți sau instituții, așa. În al doilea rând, asupra cărui grup de copii se concentrează și dacă um, grupul țintă sunt cei mai nevoiași. Și apoi despre ce e vorba până la urmă? Despre ce tip de servicii? Alimentație, sănătate, uh, locuințe. Pe ultimul diapozitiv, dar iată că din nou nu funcționează tehnica, deci aici sugerez câteva căi de urmat în cele ce urmează. În primul rând, cred că ar trebui să spunem pe nume situație atunci când vorbim de sărăcia în rândul minorilor. Ar trebui să spunem clar despre ce este uh, vorba. S-a vorbit de 20 de milioane. Cred că 5,4% din copiii Uniunii um, se încadrează definiția care este dată pentru sărăcie în rândul copiilor. În um, gospodării um, cu condiții precare de locuit, unde părinții nu lucrează și mai departe. Mai sugerez și s-au făcut multe în această privință ca sărăcia minorilor ca realizare uh, ar trebui inclusă în uh, cadrul financiar multianual, dar și în programe specifice. Și știu că proiectul de rezoluție din aprilie anul curent a făcut mai multe propuneri în această privință în rezoluția din aprilie, dar și în anumite documente din partea Comisiei, se vorbește despre un buget pentru copii, despre măsuri specifice adresate copiilor săraci, de stimulente prin um, condiții de capacitare și um, în fine, trebuie totuși să constatăm că garanția pentru copii este totuși foarte complexă și probabil nu va putea fi introdus în toate cinci domeniile de servicii în uh, viitorul apropiat, de aceea ar trebui să alegem secvențierea. Și probabil cel mai important în acest sens este educația timpurie. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru faptul că ați fost atât de specifică și acum am să dau cuvântul tuturor uh, membrilor uh, comisiei pentru eventuale întrebări sau observații. Mr. Patton. Domnul Patton. Mulțumesc. Este, cred, una din cele mai mari provocări pentru noi și cred că comentariile dumneavoastră sunt într-adevăr încurajatoare, mai ales vis-a-vis -vis de abordarea asumată și angajamentul uh, asumat în această privință. Și am câteva întrebări, nu știu dacă se potrivesc aici în această comisie, dar am să le formulez oricum. În primul rând, mă interesează rezultatele. În prezentare Ați arătat care sunt provocările, problemele și ați prezentat o manieră sistematică de abordare. Dar ca realizări pe care ni le uh, propunem. Sigur că scoaterea din sărăcie a copiilor este una, dar este un proces complex și s-ar putea ca în timp uh, să fie nevoie de o reevaluare a măsurilor al doilea rând și vorbesc aici ca practician în domeniul Regatul Unit. Una din marele provocări în acest domeniu cu care ne-am confruntat, mai ales atunci când este vorba de utilizarea fondurilor europene, se referă la complexitatea și birocrația, în special pentru organizațiile mai mici. Prea des, atunci când vorbim de sărăcia minorilor, Programele de finanțare merg la principalii suspecți, adică organizații mari care au capacitatea necesară de a aborda uh, interminabilul proces de acordare, deci solicitare a acestor fonduri și care nu lucrează până la urmă cu oamenii la care se ajunge cei, cel mai greu. Eu cred că pentru ca inițiativa să aibă succes, banii trebuie să ajungă pe mâinile bune. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea doamnei Rafalska. Mulțumesc. Vorbeam de automatizare, de economia verde, de piața muncii. Și acum vorbim de sărăcia în rândul copiilor. Și trebuie spus public un lucru. Și anume că e extrem de trist faptul că de atâția ani vorbim de sărăcie în rândul copiilor. Mai ales atunci când este vorba de familii cu mulți copii și doar vorbim. Nu se întâmplă nimic. Se spune că competențele sunt la statele membre. Și vă dau exemplu Poloniei, care în 2016 a lansat proiectul peste 500 pentru familii, un proiect cu care s-a redus în mod clar sărăcia în rândul copiilor. Și practic în Polonia s-a înregistrat cea mai mare scădere a sărăciei în rândul copiilor. Practic, cea mai importantă scădere de la căderea comunismului. În opinia mea, în anumite țări lipsește hotărârea de a determina reducerea acestui flagel. situația pe piața muncii nu e neapărat favorabilă. Poate că de aceste lucruri vom vorbi mai încolo. Dar e o rușine. E o rușine că am rămas cu mâinile încrucișate atâta timp. Atunci când am introdus în Polonia acel program, ne temeam că femeile nu vor mai lucra și că ar genera oarecum comportamente patologice precum alcoolismul. În schimb, nu s-a întâmplat nimic de acest gen. Familiile au dat dovadă de responsabilitate și se ocupă de bunăstarea copiilor lor. Însă politicile statelor membre trebuie să vină cu stimulentele juste în acest sens. Acum, uh, oratoarea a vorbit de mm, diferite abordări bazate pe servicii, pe educație în general. Susținerea financiară a familiilor. În opinia mea avem nevoie de o abordare holistă, nu doar sectorială. Dar în acest caz, un rol crucial revine educației, formării. Și aș avea o întrebare. Cum evaluați eficacitatea politicilor în domeniul familiei în diferitele state membre? Ne-ați putea spune dacă se poate reduce sărăcia în rândul copiilor fără a vorbi de politici adresate familiilor, fără a, a face această legătură cu familia pentru că este vorba, e nevoie de politici adecvate familiilor, pentru că dacă politicile în domeniul familiei sunt necorespunzătoare, excluziunea va crește, nu va dispărea. Mulțumesc, doamna Rafalska. A fost ultima întrebare. Mai dorește și altcineva? să intervină? Nu? Atunci am să dau cuvântul doamnei Deli pentru a răspunde. Vă rog. Mulțumesc. Poate că am să încep cu ultima întrebare. Chiar dacă aș putea spune că sunt de acord cu dumneavoastră în anumite privințe, că nu s-a făcut uh, suficient în combaterea sărăciei infantile în diferite state membre. Totuși, sunt sociolog și am constatat că lipsește această recunoaștere a copiilor ca indivizi cu drepturi proprii. Pentru a ajunge acolo e un parcurs lung pentru multe societăți, pentru că în multe privințe nu-i percepem deloc. Deci E cale lungă de parcurs până îi recunoaștem și pe copii ca și indivizi cu drepturi. Acum, a spune că trebuie să avem în vedere ca indivizi nu înseamnă că vrem să-i scoatem din familie sau să nu-i considerăm în contextul familial. Și aveți dreptate că acordând beneficii familiilor, aducem beneficii și pentru copii, în special cu ajutoare financiare, dar și servicii precum uh, grădinițele și alte îngrijiri timpurii, până la urmă sunt în primul rând servicii acordate părinților. Evident că nu vrem să gândim bunăstarea copiilor ruptă din uh, contextul familial, dar vrem ca nevoile copiilor să fie direct uh, țintite sau a copiilor săraci. Nu sunt uh, însă pesimistă. Cred că lucrurile se mișcă. Există preocupări cu privire la bunăstarea copiilor, preocupări din mai multe pri- direcții. Sunt puțin mai optimistă decât dumneavoastră. Cunosc acel program din Polonia, Plus 500, și știu că a avut un impact major. Vă mulțumim în acest sens. Apoi, în ceea ce privește realizările pe care ni le propunem, mă gândeam aici la o țintă, un obiectiv de stabilit, de pildă eliminarea acestei sărăcii multidimensionale în cadrul acestei populații de circa 2,5 milioane de copii. Asta ar fi un uh, obiectiv pe care l-am putea formula și este o populație extrem de dificilă pentru că este vorba de copiii cei mai dezavantajați. Însă dacă acesta este spiritul acestei garanții, cred că um, Ideal ar fi să se concentreze exact asupra acestor copii cei mai defavorizați și sigur că există o provocare în a veni cu fondurile acolo unde este nevoie de ele și îmi pare rău să, să vă spun că nu cred că există aici o soluție magică și îmi pare rău să vă dau dreptate. Iată că s-a găsit o, un răspuns la toate întrebările formulate. Acum aș dori să urez bun venit noului, noastre, noului nostru oaspete, domnul Hogart, din partea Fundației Giacomo Brodolini. Bun venit și aveți cuvântul pentru 15 minute. It's a very great pleasure. Um, What I'd like to talk about um, covers some of the ground. Aș dori să vorbesc în primul rând despre o tendință care s-a menționat și în prezentarea de la OECD și care reflectă ceea ce doresc să vă hm, evidențiez aici, adică politica aptitudinilor. Uitându-ne la formarea profesională, la formarea pe tot parcursul vieții și la contribuția reconversiei și formării spre uh, menținerea adulților pe piața muncii. Să ne uităm la schimbările care vin la orizont și la felul în care putem să îi uh, dotăm pe lucrători cu abilitățile necesare și capacitățile necesare pentru ca să facă față schimbărilor de pe piață. Probabil că trebuie spus de la început că au existat foarte multe realizări uh, în ceea ce privește capacitățile lucrătorilor în ultimii 10-20 de ani, de care trebuie să ținem cont. Însă, eu nu cred că provocările cu care ne confruntăm pe viitor vor uh, putea să ne permită să găsim soluții ușoare. Pentru că atunci când vorbim despre reconversie sau uh, o îmbunătățire a capacităților lucrătorilor, trebuie să ținem cont de situația complexă pe care o avem, dar în orice caz, oricum o fi, o îmbunătățire are loc. Vreau să spun încă de la început că cerem foarte mult de la această politică. Atunci când cerem statelor membre să ne vorbească despre um, îmbunătățirea capacităților și uh, competențelor lucrătorilor, e ca și cum aceasta ar fi o soluție miracol, ca și cum societatea ar fi mai bună dacă investim în competențe. Dar competențele, de fapt, fac parte dintr-un pachet de măsuri. Sunt importante, dar e nevoie și de alte măsuri dacă dorim să creăm uh, un, ocupare corectă și o, o ocupare uh, care să poată să contribuie la o economie importantă nu este singurul factor la care putem să ne adresăm și nu este cu siguranță un factor izolat. Dacă ar fi să ne uităm scurt la tendințele pe care le vedem la orizont și pe care le-am discutat în această dimineață, schimbările tehnologice, globalizare, înverzire și schimbările demografice, acestea sunt într-adevăr provocările viitorului. Probabil că ceea ce e foarte interesant este să vedem și aspectele orizontale. În ultimii ani am constatat că schimbările tehnologice au dus la mari schimbări pe piața muncii. Avem o creștere a joburilor foarte calificate. Am văzut de asemenea și o creștere la locurile de muncă care necesită o capacitate și competențe foarte scăzute, dar partea de mijloc a rămas uh, foarte puțin alimentată, ba chiar aproape a dispărut. Însă, în legătură cu aceasta, cred că ați văzut și în față de ce am discutat înainte, există o polarizare a ocupării. Avem uh, o polarizare între joburile bune și joburile proaste și odată ce vorbim de joburile proaste, trebuie să notăm că ele pot fi chiar foarte proaste. Oameni care, de fapt, nu știu dacă vor avea a doua zi loc de, un loc de muncă sau nu și dacă vor avea un venit de pe o zi pe alta. Mă refer uh, la contractele pe zero ore sau alte forme de contracte atipice legate de economiile platformă, care sunt o problemă reală. Ceea ce s-a mai putut observa în trecut sunt investițiile substanțiale în educație și formare, astfel încât oamenii sunt mai calificați. Dar am văzut că avem o problemă mai ales de potrivire a competențelor cu cererea și de aceea investițiile în uh, capitalul uman trebuie să fie și țintite. Nu este suficient să fie făcute pur și simplu, pentru că unii oameni sunt închiși într-o a unui uh, loc de muncă care nu, sau unui job care nu este căutat și este situația a 25% din uh, piața muncii, 25% din lucrători consideră că toate capacitățile și competențele pe care le au nu sunt cerute, sunt fie nepotrivite, fie uh, sunt uh, prea puțin uh, calificați sau prea mult calificați. În economia americană am văzut pentru prima dată și înlocuirea forței de muncă de către automatizare – dacă e să ne uităm la rapoartele OECD, vedem că 14% din muncă la ora actuală este preluată de automatizare. În alte părți, 8% sunt uh, joburi care pot fi uh, eliminate din cauza automatizării. Însă, aceasta înseamnă 2 milioane de oameni și dacă vrem ca acești 2, 2 milioane de oameni să aibă un viitor, uh, putem să considerăm că această cifră e o mare provocare. Spuneam înainte, aici uh, avem un tabel al schimbărilor de pe piața muncii și depinde la ce tabel ne uităm, dar ne uităm uh, la ocupare, ocupare ca indicator pentru competențele de pe piață și aici avem sursa, sursa acestor informații, e chiar CDFOP-ul. Și ne uităm ce am vrea să vedem pe viitor. Ceea ce e interesant aici este că vedem că există nevoi de înlocuire. Se vor crea locuri de muncă noi, unele dintre care poate nici nu se cunosc astăzi, dar vor necesita noi competențe. Și de multe ori schimbările pe care le vom vedea în următorii 10 ani vor uh, fi probabil uh, se vor uh, deci majoritatea schimbărilor se vor face în primul rând prin pensionări, și va fi nevoie de alte persoane care să poată să preia locurile respective de muncă, dar uh, în același timp um, nu aceasta este singura sursă de înlocuire. Faptul că lucrurile se vor schimba foarte repede și că locul nostru de muncă va dispărea trebuie să fie luat în serios, însă schimbările nu vor avea loc de azi pe mâine. În general sunt schimbări lente, chiar la început, uh, chiar în tehnologie, schimbările, deși sunt rapide, nu sunt întotdeauna atât de rapide încât să putem să constatăm ceva de pe azi pe mâine. So, um, so if we just look, if we just look at uh, what's, um, what's, what's been happening. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimul timp, vedem și lucruri bune în toată Europa. Vedem că au crescut uh, competențele în Europa și uh, sistemele de educație și de formare s-au îmbunătățit, au devenit mai legate de piața muncii, în sensul că sunt mai adaptate și produc acele competențe care sunt cerute din ce în ce mai mult pe piața muncii. Dacă ne uităm la rezultat în ultimii 20 de ani am văzut totuși că formarea profesională și educarea pe tot parcursul vieții a devenit un lucru de la sine înțeles. A devenit o alegere pe care din ce în ce mai mulți oameni o fac, ceea ce arată că reușim să influențăm prin politicile noastre ceea ce se întâmplă în societate și că din ce în ce mai multă lume dorește să facă parte din această lume a viața muncii de mâine. S-au făcut foarte multe progrese și în îmbunătățirea participării adulților la formări și în creșterea numărului de tineri care participă la, la educația academică. Avem deci totuși știri bune pe care putem să le raportăm. I'm clearly failing the technology aptitude test here. Okay, so that's it, challenges. Challenges? Yeah. Okay, now it's right. Okay. Yeah, so, um, so the, the, the, but there are a major set of challenges out there. And as I said, avem multe provocări și după cum ziceam înainte, foarte multe din aceste probleme sunt probleme pe termen lung. Știm că educația și formarea pot fi aspecte foarte care pot face o mare diferență și iar nivelul de educare poate să crească foarte mult dacă uh, se alege această cale care este acum la dispoziție. Formarea profesională nu este însă văzută în continuare ca o primă alegere. Avem o problemă în continuare în distinția între formarea profesională inițială și calificările ulterioare. Uh, adică formarea ca adult. E foarte diferită această uh, a doua variantă. Însă, nu există niciun motiv pentru care persoanele mai în vârstă nu ar trebui să aibă acces la astfel de formări. Viața, um, învățarea pe tot parcursul vieții rămâne în continuare o problemă, mai ales pentru grupurile vulnerabile, pentru persoanele mai uh, în vârstă. Foarte des situația economică este cea care își spune cuvântul, foarte mulți nu vor să facă o investiție și piața nu este suficient de atractivă pentru ca să poată să rezolve aceste probleme. Dar apoi mai rămâne și întrebarea cum putem să rezolvăm problema învechirii competențelor atunci când oamenii devin, ies la șomaș pentru că nu mai există nevoia competențelor lor și uh, aici avem o problemă mai ales cu uh, formarea de bază. Uniunea Europeană a fost foarte activă în domeniul politicilor competențelor. Există foarte multe măsuri orizontale, politici orizontale, dar trebuie să identificăm temele care au legătură cu îmbunătățirea accesului anumitor grupuri la formare. Câteodată din perspectiva coeziunii sociale. Întrebarea cum îmbunătățim calitatea formărilor este una și cum putem să validăm competențele pe care le au uh, lucrătorii și, foarte important, cum monitorizăm ceea ce se întâmplă pe piața muncii, cum uh, politicile și programele își aduc contribuția pe la îmbunătățirea ocupabilității lucrătorilor sau persoanelor active, pentru ca să aducem acel, acea Europa uh, pe care ne-o dorim. Eu cred că e foarte important să conștientizăm nivelul de, de competențe necesare. Agenda pentru învățarea adulților, um, capacitățile și măsurile de formare și îmbunătățirea competențelor, New Skills Agenda, Agenda noilor competențe sunt instrumentele pe care le avem pentru îmbunătățirea capabilităților uh, persoanelor active, iar în legătură cu aceasta ne-am am discutat foarte mult despre ucenicie, despre cadrul european pentru ucenicie, Alianța Europeană pentru Ucenicie, stagii, care este o bază foarte eficientă. Săptămâna formării profesionale este de asemenea o ocazie de profilare în care oamenii pot să înțeleagă că au mai multe șanse. S-au făcut multe investiții în, um, într-o reconversie um, la timp în oferirea de sisteme de formare profesională în care toate statele membre să profite de măsurile existente. CDFOP-ul și uh, ETF-ul au uh, contribuit și ele la faptul că s-a înțeles mai bine ce oferte există în Europa. Iar Consiliul Consultativ pentru Formare Profesională s-a gândit cum poate să îmbunătățească un cadru de uh, formare profesională și educație uh, pe tot parcursul vieții pentru ca să adapteze capacitățile necesare la cerințele viitorului. În legătură cu învățarea la adulți, reconversia pozitivă, avem o agendă pentru învățarea adulților, la adulți, care, îmbună, ă, care subliniază nevoia de a învăța pe tot parcursul vieții, nevoia de a fi flexibil și um, unde se discută și aspectele de finanțare. cum se poate finanța uh, o formare la adulți, mai ales atunci când e vorba de barierele financiare în calea investițiilor sau în angajatorii care nu doresc să investească în această categorie de persoane active. E important să se ridice nivelul de bază al competențelor tuturor și să se faciliteze mobilitatea către uh, scările ierarhice superioare. Se simt deja efectele benefice ale programelor din ultimii 10-20 de ani pentru ca să se îmbunătățească în general peisajul politicilor în domeniul ocupării, formării profesionale și educației. Ca să ne uităm înainte, trebuie să răspundem mai întâi la întrebarea care este calea de urmat. Acestea sunt punctele principale cele care le, se regăsesc, dar nu sunt așa de ușor de abordat în niciun caz. Pe viitor, uh, educația și formarea profesională trebuie să fie bazată pe o bază largă cu o mobilitate crescută, cu uh, o nevoie de a fi deschis Trebuie să-i uh, includem pe angajatori pe, în aceste scheme, pentru că ei trebuie să fie implicați aici. Avem și așa numitul IVET, IVET pentru adulți, uh, formare profesională pentru adulți, chiar dacă ai stat 15 ani într-un uh, loc de muncă, poți să totuși să aplici pentru uh, formare profesională suplimentară și să o iei pe această cale. Reconversia pozitivă și uh, conștientizarea puterii pe care o deține fiecare asupra vieții lui um, acordarea unor uh, competențe mm, adulților pentru ca să poată să își îmbunătățească din proprie inițiativă um, um, competențele, așadar. Trebuie să se înțeleagă și ce se întâmplă pe piața muncii, astfel încât oamenii să poată investi în uh, competențele lor ca să le adapteze la viitor. OECD-ul poate să ofere informații în acest sens și puncte cheie. Pe scurt, asta este ceea ce s-ar putea să se întâmple pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you for the presentation. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare. Vreau să știu dacă sunt întrebări. Vă rog. Domnul Păslaru are o întrebare. Aveți uh, cuvântul. Și domnul Goicens după aceea și în spatele dumnealui. Domnul Patton. Domnul Păslaru, mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este a doua prezentare după ce am ascultat prezentarea menționând ce de fopul. Mă bucur să văd aceste fapte din partea unei organizații de experți, din partea dumneavoastră și o analiză mai largă a imaginii, o privire de ansamblu. În cadrul Uniunii Europene, în ciuda faptului că faptele arată clar că e nevoie de o viziune mai largă pe VET, pe formarea profesională, că trebuie să eliminăm barierele între aspectele teoretice și cele concrete, avem o dificultate în stabilirea competențelor la această educație pe care o oferim. Există mai multe state membre în care formarea profesională este văzută ca o cale de uh, educare pentru cei care nu au destule talente și capacități. Este foarte greșită abordarea aceasta atunci când vrem să garantăm nivelul corect de educație. Sunt inclusiv situații, și aici mă refer uh, la țara pe care o cunosc, din care vin România, s-a spus că studenții care nu aveau note mai mari de 5 trebuie să fie redirecționați, elevii care nu prim, aveau nota 5 trebuiau să fie redirecționați automat către școlile profesionale, ceea ce stigmatizează, de fapt, uh, formarea profesională, care arată că, de fapt, un uh, doctor poate să facă ceva practic, dar un, uh, un instalator nu poate să citească Dostoevski. De ce să fie așa? Cum vedeți dumneavoastră de sus situația educației teoretice și cum o integrați cu ed- în educația profesională, în formarea profesională. Vorbim pe de o parte de importanța educației non-formale în cadrul procesului educațional. Totuși, baza pentru a avea un loc de muncă, aceasta este. Și după aceea vorbim numai de formare profesională, de politici și lăsăm deoparte celelalte componente. Cum putem să facem acest lucru? Care e perspectiva dumneavoastră externă? Eu nu vreau să pun la îndoială datele de la CDFOP, dumneavoastră cu perspectiva dumneavoastră din afară. Ce ne sfătuiți pe noi ca legislatori? And Mr. Goiken, please. Donald Goiken. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Cu siguranță, în cursul digitalizării pieței muncii, cu siguranță vor dispărea locuri de muncă, dar vor apărea altele. Ce îmi lipsește mie din aceste prezentări este accentul pus pe om în condițiile în care și acum deja presiunea asupra omului la locul de muncă este din ce în ce mai mare, unde îmbolnăvirile sunt tot mai numeroase și vedem că cifrele cresc de la an la an. Nu cred că se impune să legăm digitalizarea de crearea unor condiții. Nu credeți că ar trebui legată digitalizarea de crearea unor, unor condiții cadru în care omul să se regăsească? Pentru că uh, nu ar avea niciun rost altfel dacă condițiile cadru uh, Uh, nu fac decât să ducă la îmbolnăvirea omului. Mai sunt și situații în care persoane trebuie să îndeplinească mai multe joburi odată. Și atunci ce se întâmplă? Președinte, îl roagă pe vorbitor să vorbească ceva mai lent. Ok spune vorbitorul, mai lent. Acum unii oameni au nevoie de două, trei locuri de muncă pentru a-și menține un anumit standard de viață. Și așa cum arăta și doamna Falalska, adineauri, cei care suferă sunt uh, familiile. Dacă mama sau tatăl se îmbolnăvesc, uh, practic uh, <clears throat> căderea socială este preprogramată. Și de aceea Uh, ar trebui să ne gândim și aceste lucruri în condițiile în care sărăcia în rândul tinerilor și a copiilor crește razant. Aici avem nevoie de măsuri pentru a elimina aceste focare de sărăcie. Și vă întreb, v-ați gândit vreodată ca regulamentele legate de condițiile de muncă să pună în centrul atenției omul și nu digitalizarea? Astfel încât uh, această presiune la locul de muncă să mai uh, scadă? Aceasta a fost în mare întrebarea mea. Thank you, Mr. Goiking and Mr. Domnul Patton, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am multe comentarii și multe întrebări. N-am vrut să vă deranjez. Mă bucur că am auzit uh, că situația se îmbunătățește, deși datele statisticile pe care le-am uh, citit uh, arată că lucrurile sunt inegale și diferă de la un teritoriu la altul. Am vorbit despre sărăcia în rândul copiilor și lucrurile stau la fel. Nu prea uh, susțin comentariile făcute de primul care a adresat uh, întrebarea uh, dacă uh, până când nu vorbim uh, de această relație între uh, activitatea academică tradițională, uh, nu vă sugerez, sugerez că uh, acest tip de contracte, fie că e vorba de studenți care caută o slujbă sau părinți, acest tip de ocupare este foarte util, de aceea este extrem de popular. Sunt de acord că unii angajatori uh, folosesc uh, acest lucru, însă economia crește în felul acesta și nu trebuie să neglijăm acest lucru. Vreau să vă întreb în legătură cu sărăcia la locul de muncă. Am văzut că acest lucru a căpătat amploare în ultimii ani și este o problemă. Și reconversia pozitivă ă, este o modalitate excelentă de a aborda această problemă pentru cei care sunt afectați de ea. În gospodăriile în care ă, ambii adulți ă, lucrează, preluarea uh, unor uh, exerciții de formare uh, profesională uh, este uh, o cheltuială și presupune un timp disponibil. Cum pot să se uh, califice oamenii, cum pot să dobândească competențele de care este nevoie pe piața uh, muncii? și cum putem să garantăm că persoana respectivă poate într-adevăr să aibă acces uh, la aceste competențe. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bischoff, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc pentru prezentare. Discutăm foarte mult uh, despre uh, provocări, uh, despre promotorii uh, schimbării, dar ce posibilitate au oamenii să obțină o formare mai bună? Aveți uh, propuneri în legătură cu modul în care putem să obținem acest rezultat? Avem pilonul drepturilor sociale și garantează nu numai dreptul la educație, dar fiecare are uh, dreptul la o educație de uh, calitate și inclusivă, de formare pe tot timpul uh, uh, vieții pentru a gestiona o tranziție cu succes pe piața muncii. Cum vedeți um, politicile sau actorii, cei care participă la semnarea contractelor colective care să ofere aceste posibilități oamenilor? N-am putut să particip la început pentru că uh, am participat în Comisia Econ uh, la o altă uh, dezbatere privind semestrul european, așa încât lucrurile se corelează. Mulțumesc! Aceasta a fost ultima întrebare pe lista mea. Am sărit pe cineva? Nu. Domnule Hogarth, puteți să răspundeți la întrebări. Aveți cuvântul. O să încerc uh, să le răspund. O să încep cu cea de-a patra întrebare și politicile spun că oamenii trebuie să aibă uh, dreptul, dar problema este cum îi faci să își exercite acest uh, drept. E, trebuie să vedem care este uh, Uh, rolul partenerilor sociale care să garanteze anumite drepturi indivizilor? Nu știu răspunsul, cistit vorbind. Este o problemă uh, existentă, dar trebuie să uh, îi uh, facem pe indivizi să-și exercite acest uh, drept. Sigur, le poți da un drept, dar dacă nu și îl exercită, atunci este absolut uh, inutil. Și cred că mm, cel mai bun instrument pe care îl avem în fața noastră sunt uh, parteneriatele sociale sau uh, contractele colective de uh, muncă. Însă acestea trebuie să fie acompaniate de linii directoare foarte bine conturate în legătură cu ce tip de formare se oferă, pentru că este într-un fel un exercițiu de formare subvenționată uh, menit uh, să vină în întâmpinarea cerințelor pieței muncii. În ceea ce privește întrebarea 1 și întrebarea 3, uh, da, cred că există Uh, o multitudine uh, de locuri de muncă și de tipuri de locuri de muncă. Însă sunt uh, uh situații în care oamenii nu au uh, acces uh, la uh, formare și asta constituie o, pro, uh, o problemă. Trebuie să facem o distinție între învățământul profesional și învățământul general. Uh sunt uh, o serie de uh, programe de educație generală care pun accentul pe competențele de ocupatibil ocupatibilitate. Deci, ceea ce putem face este să uh, încercăm să Uh, facem să dispară această demarcare, însă pe termen mediu putem să uh, dăm posibilitatea uh, oamenilor care îmbrățișează învățământul profesional să-și continue apoi educația în învățământul universitar. Să deschidem ușile în felul acesta. Nu cred că Uh, acest lucru este imposibil. Și o altă problemă cheie dacă există povești de uh, succes în legătură cu învățământul profesional, atunci uh, acestea trebuie să uh, fie răspândite astfel încât oamenii să înțeleagă valoarea învățământului profesional în unele țări. În ceea ce vește a doua întrebare, calitatea muncii. Aceasta va fi abordată mai târziu, însă se corelează cu ceea ce am spus la început. Cerem o, uh, foarte mult de la aceste politici privind competențele uh, și cred că Cerem prea mult uh, politicilor uh, în domeniul competențelor uh, să reglementeze această problemă a unei persoane care are două, trei, patru locuri de muncă sunt probleme recurente care au fost capcane în ultimii 20-30 de ani, însă trebuie să găsim o modalitate de a le rezolva. Mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc că ați venit în rândul nostru și ați răspuns la uh, întrebări. Să trecem acum la un alt uh, oaspete. Condițiile de uh, muncă în Uniunea Europeană. Uh, bun uh, venit uh, oaspetelui nostru, de la Universitatea din Leuven, Frank Hendricks. Vreau să vorbesc despre cadrul juridic uh, al uh, legislației uh, în domeniul ocupării și pentru că sunt profesor de drept, o să mă bazez pe experiența mea juridică și o să mă uh, Uh, refer la chestiuni de bază care apar în discuție atunci când uh, vorbim despre uh, legea privind ocuparea, legea Uniunii Europene privind ocuparea. În primul rând, trebuie să spunem că dacă vorbim despre legea privind ocuparea în Europa, vorbim despre ceva care este adânc înrădăcinat în sistemele naționale din statele membre, care fac parte din uh, tradițiile statelor membre, din uh, tradiția și cultura statelor membre. Deci uh, asistăm la o mare diversitate în Europa în această privință. Asta însă nu înlătură faptul că inițiativele la nivelul Uniunii Europene uh, au uh, un uh, potențial foarte mare cu o accelerare a adoptării capitolelor sociale în, uh, la începutul anilor 90 și au fost uh, făcute o serie de referințe și unul dintre cele mai importante este pilonul, pilonul european al drepturilor sociale. Dacă vedeți uh, acest diapozitiv bine, vedeți conexiunile nu numai cu cadrul uh, tratatului la capitolul social și știm că și avocații vă spun întotdeauna atunci când Uniunea Europeană dorește să acționeze, trebuie să facă trimitere uh, la o prevedere din tratat care statuează competența sa de a face acest lucru. Este vorba de un capitol, de un titlu uh, dacă ne uităm la uh, politica uh, în ceea ce privește ocuparea la uh, piața internă sau regulile privind concurența din tratat, știm că atunci când vorbim despre piața internă, vorbim despre libera circulație a serviciilor și lucrătorilor, care are un impact uriaș asupra drepturilor lucrătorilor și a uh, drepturilor uh, lucrătorilor. Uh, un impact extraordinar l-a avut directiva uh, privind detașarea. Apoi, când vorbim despre politicile ocupării, vorbim despre cadrul de coordonare între politicile și practicile statelor membre. Nu neapărat legislația este calea, ci schimbul de informații, de practici și orientările pentru statele membre uh, Uh, în uh, domeniile în care își păstrează competența primară. Uh, concurența este un alt element pe care am dorit să-l menționez pentru că a fost o problemă uh, uh, pentru legea concurenței atunci când am referit la uh, negocierea colectivă, contractele colective de muncă. Acestea au fost discutate în cazul Curții Europene de Justiție la capitolul uh, regulile uh, concurenței Stabilirea uh, prețurilor poate să contravină legislației europene. Și dacă ne uităm la contracte colective de muncă, există într-o oarecare măsură și acest element de stabilire a prețurilor. Acordurile, contractele de uh, colective de muncă nu pot uh, să uh, facă obiectul uh, legislației antitrust. Trebuie să fie limitate la condițiile de lucru într-o manieră foarte tradițională și întrebarea pentru viitor este cum vom stabili condițiile de muncă ale lucrătorilor independenți pe piața muncii. tot încerc. Cred că dacă analizăm capitolul social și acesta este baza pentru legislația europeană în domeniul uh, legislației uh, ocupării uh, și angajării. Este un capitol foarte important și uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene uh, 153 a fost uh, temeiul juridic pentru legislația privind tratamentul legal, activitatea flexibilă, munca uh, temporară, condițiile de muncă transparente, informarea și consultarea lucrătorilor. Deci o gamă largă de probleme au fost acoperite deja în directivă, deci veți regăsi acolo o listă a principalelor uh, directive care au intrat în vigoare în acest domeniu. Different. Arătasem care este diferența dintre aceste între domeniile pentru care există vot cu majoritate calificată în cons- Consiliu și acele domenii mai sensibile unde este nevoie de unanimitate. Și aici se încadrează acele intervenții care ar putea constitui o interferență în chestiunile statelor membre sau care sunt mai sensibile din punct de vedere legislativ. Aici este vorba de protect protecția în cazul rezilierii unui contract de muncă, de reprezentarea lucrătorilor și apărarea prin contracte colective, de pildă și la nivel de companii. Vorbim de resortisanți din țări terțe care au reședință legală în Uniune și vorbim și de securitate socială și protecție socială. Dar aici nu e suficient să vorbim doar despre tratate, ci și despre anumite domenii care sunt excluse din capitolul social, unde s-a spus că legislația europeană nu poate interveni. Și aceste domeniu se referă la salarizare, dreptul de asociere și dreptul la grevă. Și acest lucru a dus și la o serie de discuții și dezbateri în uh, domeniul dreptului muncii între specialiști. Dacă ne uităm la salarizare, domeniul exclus pentru a fi reglementat la nivel european, știm că în alte domenii Uniunea Europeană se ocupă de salarizare. Dacă vorbim de detașarea lucrătorilor acolo, există prevederi cu privire la salarizare egală. De asemenea, dacă vorbim și despre lucrătorii temporari, avem uh, salarizare egală pentru bărbați și femei și tot felul de alte trimiteri la salarizare în legislația europeană. Însă, uh, a reglementa un salariu minim la nivel european este considerat și de specialiști a fi o problemă. Chiar dacă există propuneri de a avea în considerare un salariu minim european bazat, de pildă, pe un uh, procentaj mediu, Din punct de vedere juridic, uh, abordarea legislativă ar deveni o problemă. O altă chestiune care se leagă tot de competențe se referă la rezilierea unui contract de muncă. Este o competență pentru că se cere unanimitate la vot în momentul de față, ce nu s-a folosit încă din partea legiuitorului, drepturi care țin de rezilierea un contract de muncă au fost întotdeauna considerate ca făcând parte din competențele statelor membre. Dar ar fi posibil o intervenție de la nivel european. Există voci uh, ale specialiștilor care vizează principii comune, flexibilitate, dar și securitate socială, dar din punct de vedere juridic nu ar fi un exercițiu facil abordarea din punct de vedere legislativ și nu prea avem semne că s-ar avea în vedere așa ceva. Un al treilea element pe care aș fi dorit să-l subliniez se referă la negocierile colective. Aici observăm că, pe de o parte, tratatul stipulează că partenerii sociali, dialogul social, țin de tradițiile noastre în Europa, în țările noastre, dar joacă și un rol strategic în definirea politicilor europene. La capitolul social, tratatul prevede în mod specific obligația parten- includerii partenerilor sociali în procesul legislativ pentru ca posibilitatea acestora de a încheia contracte colective la nivel european. Pe de altă parte, însă vedem că dreptul la liberă asociere și legătură cu um, sindicalizarea și contractele colective de muncă, nu s-a făcut. Întrebarea e ce se întâmplă atunci când avem de-a face cu contracte de colective de muncă transnaționale, dacă acestea nu se pun, supun reglementărilor unui stat național, atunci ele rămân într-un vid. Și se pune întrebarea ce rol poate juca Uniunea Europeană în reglementarea acestor condiții pentru procesul, dar și încheierea unui acord colectiv. Însă pentru a face acest lucru, probabil că ar trebui depășită din nou limitarea competențelor menționate în capitolul social. a patra remarcă supusă discuției juridice se referă la ce s-a spus în această dimineață și anume cu tendințele viitoare pe piața muncii. Aici lucrurile se leagă și de o întrebare dintr-o sesiune anterioară și anume cum definim ce este un lucrător. E important să facem acest lucru pentru că drepturile pe piața muncii sunt acordate în funcție de acest statut și juridic pe piața muncii și constatăm că Uniunea Europeană nu are o noțiune juridică autonomă unică a ce înseamnă un lucrător. Există diferite accepțiuni și în diferite domenii de reglementare, dar nu este un concept unificat și deseori în legislația europeană s-a făcut trimitere la conceptele naționale atunci când este vorba de implementarea unor directive. Și în acele condiții, aplicarea unei directive se aplică doar conceptului valabil la nivel național. Acest lucru poate duce la neclarități și poate și la uh, lucrători independenți fictivi care intră astfel într-o zonă gri. De când au apărut și noi forme de muncă, trebuie să abordăm și întrebarea ce facem cu acestea, ce facem cu lucrătorii independenți. Și din punct de vedere al legislației muncii, este o mare provocare a te gândi acum la condiții de lucru pentru lucrători independenți. Dacă ne uităm la diferitele drepturi de bază din texte internaționale, în principiu, lucrătorii independenți nu sunt excluși de la principiul protecției, însă vedem că în sistemele naționale, condițiile de lucru sunt uh, definite doar pentru lucrătorii angajați prin intermediul unui contract clasic de muncă. Deci este o provocare la nivelul sistemelor, dar va fi o provocare și pentru Uniunea Europeană, asta în contextul extinderii pieței muncii cu noi tipuri și forme de muncă. În plus, contracte colective pentru lucrători individuali ar duce la tensiuni în ceea ce privește libera competiție, regula antitrust. Vor exista discrepanțe între regulile antitrust, antimonopol pentru aceste categorii. Apoi, noile tehnologii. Acestea trebuie privite și în contextul uh, locurilor de muncă faptul că noile tehnologii oferă mai multă suveranitate în ceea ce privește locul și uh, timpul în care se efectuează o activitate și apar și întrebări legate de robotizare, rolul inteligenței artificiale și cum oamenii pot avea un rol în această relație între roboți și oameni la locul de muncă. Aici <clears throat> sunt chestiuni care țin de sfera privată, de responsabilități la locul muncii, sunt uh, întrebări majore pentru agenda care vizează piața muncii. Și în acest sens se impune o strategie. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru prezentare. Mă uit acum la ceas și aș sugera să continuăm cu următorul nostru vorbitor, după care să strângem întrebări din sală, ocazie cu care veți putea formula întrebări pentru domnul Hendrix și pentru domnul Cabrelli și domnul Keveling. Nu văd pe nimeni să protesteze, deci suntem de acord. Bun venit în Parlament, în cadrul comisiei noastre. Continuăm cu domeniul sănătății și siguranței, politici pentru locul de muncă al viitorului. Este titlul prezentării. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație de a vorbi în această comisie este o onoare și un privilegiu. Este o prezentare comună um, a mea, și eu fiind jurist, ca și colegul Hendrix și colegul meu Richard Grevelin, care este specialist în domeniul um, sănătății și siguranței la locul de muncă. Dacă vorbim de politici pentru locul de muncă al viitorului, o facem în contextul regulilor care vizează sănătatea și siguranța la locul de muncă. Acum, în introducere, prezentăm diferitele tehnologii care au un impact asupra locului de muncă și analizăm și noi modele pentru organizarea mediului de lucru. Apoi identificăm potențial și um, riscuri potențiale și reale la adresa sănătății și siguranței la locul de muncă și accentuez uh, potențiale și actuale pentru că și pentru anumite forme ocupaționale noi riscurile există deja așa cum cum uh, spunea și profesorul Hendrix anterior, uh, definiția termenului lucrător în Europa variază. Apoi am analizat care sunt lacunele în achiul um, existent în domeniul securității și siguranței la locul de muncă. Există însă un număr de 24 de directive europene și și directiva cu privire la timpul de lucru, deci 25 de directive europene care detaliază foarte mult aspectele de sănătate și siguranță la locul de muncă. Deci, trecând acum la introducerea din prezentarea noastră, mi ni s-a cerut să vorbim despre anumite tehnologii disruptive și impactul asupra mediului de lucru, în special digitalizarea, automatiza, automatizarea, folosirea roboților la locul de muncă, inclusiv realitate virtuală și realitate sporită. Nu vreau să mă repet aici, dar cred că mai interesanți sunt algoritmii la locul de muncă. Înțeleg că ați solicitat Comisiei Europene să efectueze un proiect pilot cu privire la algoritmi pentru a vedea cum participă în luarea deciziilor în societatea europeană mai în general. Pentru scopul acestei prezentări aș spune doar că algoritmii sunt folosiți de anumiți angajatori nu doar pentru a și monitoriza personalul, ci și pentru gestiunea performanțelor și pentru anumite previziuni comportament, comportamentale cu privire la reacția la anumite scenarii la locul de muncă, toate având ca scop creșterea productivității. Deci sunt uh, folosiți uh, nu doar pentru monitorizare și supraveghere. Sigur că monitorizarea face parte din uh, uh utilizarea uzuală, dar și previziuni uh, în timp real și mm, predicții cu privire la reacția oamenilor la anumite schimbări. Apoi, mai există un alt fenomen în creștere pe care colegul meu îl cunoaște bine, psihofiziologia, prin intermediul căreia angajatorul folosește anumite tehnici de monitorizare pentru a măsura semnale ale creierului, nivel de stres, uh, nivel de extenuare, care de asemenea afectează productivitatea. Evident că astfel de tehnologii pot fi intrusive, ceea ce poate se leagă de potențiale riscuri la adresa sănătății la locul de muncă. Deci diapozitivul anterior s-a referit la schimbările tehnologice la care asistăm, însă am vorbit și despre așa numita gig economy, unde platformele sunt folosite pentru a genera noi modele ocupaționale în Regatul Unit și în Irlanda, dar și în alte locuri, nu sunt foarte sigur, avem așa niște contracte cu un număr negarantat de ore minime. Este practic ca un fel de aranjament ad hoc. Practic, ca angajator, dacă vrei să dai de lucru cuiva, poți să o faci, dar nu există niciun fel de obligație, niciun fel de angajament. Și asta face parte dintr-o tendință mult mai amplă și aici se leagă și așa numite se leagă și de statutul așa numitor um, lucrători individuali fictivi de care a vorbit și profesorul Hendrix. Toate aceste um, fenomene um, generează aceleași întrebări. Cine, de fapt, este acoperit în aceste noi forme ocupaționale de legislație existentă în domeniul uh, siguranței și protecției sociale? Există, evident, mai multe detalii în um, informarea pe care v-am pus-o la dispoziție. Apoi, secțiunea a doua. Care sunt riscurile potențiale și efective? Trebuie subliniat în primul rând că există doar un nivel modest de cercetare care s-a efectuat uh, până acum. Există anumite constatări cu privire la uh, <clears throat> efecte nocive psihosociale, faptul că, de pildă, uh, ești uh, întotdeauna la îndemâna angajatorului prin intermediul telefonului mobil. Apoi și intervine aici și tehnologiile de realitate virtuală, unde mm, există deja date cu privire la efecte nocive psihosociale care se referă însă și la așa numitul teleworking. Apoi, acele locuri de muncă în care responsabilitățile sunt partajate între robot și om. Și aici omul supraveghează sau uh, interacționează cu roboții și aici mm, există mm, date cu privire la anumite îmbolnăviri mai ales la nivelul sistemului osos și muscular. Ceea ce am identificat este că efectele nocive psihosociale, dereglări nivelul sistemului osos și muscular uh, și posibile ciocniri um, sunt uh, riscuri existente, dar este nevoie de cercetări mai detaliate. După cum vedeți din acest tabel, am semnalat câteva din riscurile la adresa sănătății și siguranței, uh, care uh, se leagă de lucrători independenți, uh, um, lucru, activitatea pe platforme, gig economy și toate până la urmă au de-a face cu uh, definiția conceptului de lucrător. Worker, uh, Dacă nu ești lucrător, nu ai dreptul la nicio protecție din punct de vedere al sănătății și al siguranței. Legislația europeană în domeniul acesta trebuie să asigure că locul de muncă este un loc sigur, un loc în care este sănătos să lucrezi, să-ți petrești timpul. Și nu este foarte clară legislația aici. Ceea ce înseamnă că avem de-a face cu lacună legislativă. Sunt mulți oameni care nu sunt acoperiți de o legislație de sănătate și siguranță. O să mă întrebați probabil de ce se întâmplă așa, de ce anumite persoane au intrat în această economie con contracte foarte de scurtă durată, gig economy, de ce sunt uh, fac uh, teleworking. Motivul este că este nevoie de servicii și dacă respectivii găsesc clienți, atunci nu există o exclusivitate a prestării unui serviciu. Nu există o singură entitate care să, să presteze respectivul uh, serviciu și există mai mult decât un singur angajator. Mai multe forme dintre acestea permit uh, o substituire a uh, unei persoane de către alta și deci, fiind dat că nu este personalizat aceasta este din nou o problemă, argumentul fiind că nu, respectiva nu este un lucrător. Care sunt lacunele, având în vedere că aceste riscuri de sănătate și siguranță sunt evidențiate? Sunt uh, riscuri reale, avem dovezi pentru așa ceva, dar ceea ce trebuie să constatăm este și că avem o situație în care avem nevoie de o directivă pentru substanțele chimice și substanțele de risc. Directivele în domeniul acesta de siguranță și sănătate în Uniunea Europeană sunt împărțite în cinci directive Uh, se împarte și categoria de muncă în diferite tipuri de, de muncă, de contracte. Și există 11 riscuri fizice care sunt de asemenea listate și care sunt uh, legate de riscuri concrete de sănătate. Trebuie să identificăm nevoia de a avea această directivă, e nevoie de o directivă care să vorbească despre riscurile psihosociale, de exemplu. Cea mai puțin radicală propunere ar fi să vorbim despre riscurile psihosociale care reies în contextul unei revizuiri um, periodice a legislației de sănătate și siguranță. Principala lacună este legată de riscurile psihosociale, de sănătate mentală, de pe urma automatizării. Dar avem și riscuri potențiale în legătură cu bolile osoase și ale musculaturii, care sunt legate de problemele la locul de muncă. Deci toate aceste riscuri legate de sănătate și siguranță vin mai ales de la economia contractelor de scurtă durată, economia contractelor zero sau a contractelor precare, în care lucrătorii de fapt nu sunt acoperiți de un minim de standarde de siguranță și de sănătate. Toate aceste lacune identificate, împreună cu evidența despre bolile sistemului musculatorii și a scheletului, au fost considerate ca cele mai grave aspecte și au fost revizuite de mai multe ori în legislația pentru sănătate și securitate la locul de muncă. În legătură cu tehnologiile verzi și resursele alternative de energie, dar și practicile care evoluează au dus de asemenea la o creștere a unor tipuri, unor contracte atipice și la creșterea uh, muncii în diferite condiții de risc, cum ar fi expunerea la um, câmpuri magnetice. Substanțele carcinogene și cancerigene, dar și mutagene, au făcut obiectul unei directive, mai ales în legătură cu nanoparticolele și nanomateria și al efectelor acestora. În concluzie, deci, avem mai multe date care ne ajută să tragem concluzia despre riscurile pentru sănătatea mentală, boli ale scheletului și musculatorii, care sunt legate toate de contracte precare, dar legătura este parțială și deci este nevoie de cercetare suplimentară care să fie mandatată spre studiu. Astfel, se poate identifica un studiu, un risc clar și dacă se poate identifica acesta, am putea amenda legislația de sănătate și siguranță pe care o avem acum. Am putea să introducem uh, aceste riscuri și în directiva substanțelor toxice și de risc pe care le avem, dar și o uh, mai bun, dar am putea și să îmbunătățim legislația existentă. Mulțumesc! Domnule Richard, Colvin, doriți să adăugați ceva la prezentare? Nu. Aș dori să răspund doar la întrebări. Bun, atunci aveți cuvântul dumneavoastră din sală. Members of the committee, if you wanna... Membrii în această comisie, dacă doriți să facă comentarii, vor să pună întrebări. Doamna Beșa. Eu nu am o întrebare, doamna Bischoff. Dar vreau să fac o remarcă. Vreau să vă întreb dacă n-a fost o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că am auzit care sunt provocările pe care le vom mai avea, dar uh, în scrisoarea de misiune pentru comisari, pentru... Uh, nu este menționată deloc sănătatea și siguranța. Cum vi se pare acest lucru? Vă rog. Da, este într-adevăr o lacună pe care, da, am identificat-o. Foarte interesantă această lacună. mi se pare că nu există o distinție foarte clară câteodată între muncă și timp liber sau alte activități. Am auzit în această dimineață pe cineva, în această după-amiază, vorbind despre sănătate și despre tulburările legate de locul de muncă. Eu voi participa și mâine la un seminar despre bolile profesionale și, într-adevăr, mai sunt multe lucruri de clarificat. Mai sunt întrebări la această parte? Nu. Aș vrea doar să mai comentez ceva. Am vorbit despre schimbarea definiției lucrătorului și lacunele pe care le avem în această definiție, dar un lucru pe care nu l-am menționat și e foarte important este locul de muncă. Vorbim despre ocuparea tradițională, locul de muncă tradițional până acum, dar în această după amiază dumneavoastră ați lucrat aici, ați folosit diferite tablete sau calculatoare, cine este responsabil pentru locul dumneavoastră de muncă? Cine este responsabil pentru scaunele pe care stați? Eh, pentru problemele de ceafă pe care o să le aveți pentru că stăm tot timpul cu capul în jos la tabletă? acesta este, de exemplu, un loc de muncă care nu corespunde din toate punctele de vedere standardelor pe care le avem. Ideea schimbării locului de, percepției locului de muncă, vorbim despre echilibru între viața privată și viața profesională, foarte important și el. Trebuie să ne uităm din altă perspectivă la lucruri acum. Și să vedem dacă legislația pe care o avem în vigoare chiar se potrivește. Mulțumesc! Mulțumesc. Fiind dat că a trebuit să plec la un moment dat, nu am avut ocazia să pun întrebări doamnei Deli despre garanția pentru copii. Am avut fonduri, am avut bani, am avut proiecte în domeniu, am avut uh, probleme cu combaterea sărăciei la copii, mai ales atunci când e vorba de acest grup vulnerabil. Și eu, de exemplu, vin din Slovacia, iar în Fondul Social European am avut uh, destui uh, bani pentru a folosi acești bani pentru comunitățile marginalizate de rom, care sunt afectate de riscul de sărăcie. Și am folosit uh, banii, am pus proiectele în aplicare, dar nu s-a schimbat nimic, cifrele sunt mai tragice acum deci când e vorba de garanția pentru copil, ce putem să facem de data aceasta diferit pentru ca să folosim banii eficient? Mulțumesc pentru această întrebare. Eu zic că ne aflăm într-un moment propice acum. Dacă e să vorbim despre, săn- despre sărăcia la copii, avem multe de învățat dar totuși, în continuare, putem vorbi de un domeniu de politici noi. Am avut politici antisărăcie multe, știm că atâta timp că există sărăcie am avut și politicile, dar nu am conceptualizat destul situația, nu ne-am concentrat pe ea destul din perspectiva copiilor. Și uh, cu tot respectul, eu cred că politicile pentru romi pe care le-am avut au fost de asemenea prea generale, s-au vârtit în jurul problemelor pe care le-au avut uh, comunitatea romilor iar impresia mea este că prin această garanție vom avea o oportunitate de a numi chiar pe copii ca recipienți, ca, ca beneficiari ai fondurilor pe care vrem să le acordăm. Și nu este până acum un lucru care s-a întâmplat uh, regulat. În uh, numele Parlamentului dumneavoastră și Comisia deja funcționează după această schemă cu specificările în obiective uh, a uh, destinatarilor, copiii care vor fi destinatarii grupului pentru integrare socială uh, și aceasta nu s-a întâmplat până acum. Din câte sunt eu conștientă până acum de planul multianual existent 2014-2020, copiii nu au fost numiți în mod explicit în acest document, cel puțin atât știu eu. Um, acum este o sugestie clară să numim copii în text, să vorbim despre condițiile care pot facilita ajutorarea lor. Statele membre trebuie să aibă o strategie antisărăcie și cu acești copii uh, strategiile uh, trebuie să se bazeze pe fapte despre copii și alte condiții uh, negative pe care le af- despre care aflăm. E nevoie de un indicator uh, prin care copiii să poată să fie numiți uh, la FEAD au fost numiți, dar este, există o sugestie să fie numiți dincolo de această asociație, dincolo de asociațiile care se ocupă de copii și să numim exact grupul de care ne ocupăm 0 la 18 ani. S-a făcut destul de mult până acum, dar cred că provocarea în negocierile care vor veni va fi tocmai să putem să continuăm să insistăm pe acest uh, domeniu. Știu că și Parlamentul a insistat pe mai multe fonduri și să alocăm fonduri specifice, să numim condițiile care, uh, de eligibilitate foarte clare de copii. Astfel, copiii vor putea să fie ajutați concret, țintit. Am avut uh, puține politici până acum uh, pentru ei. Dacă facem legăturile, însă vom putea să-i punem pe copii în centrul atenției. Nu vreau să spun că trebuie excluși adulții, dar spun că trebuie să ne centrăm pe copii. Este vorba de o idee puternică pe care eu zic că ar trebui să o considerăm. Mulțumesc! Definitely. Uh, one more question. If... O întrebare mai am, dacă îmi permiteți. Trebuie să numim prioritățile totuși. Nu putem să vorbim numai de copii, de riscul de, de sărăcie, dar trebuie să vorbim și despre educație. Sunt de acord cu educația la vârste mici, educația uh, preșcolară. Dar diferențele sunt foarte mari de la un stat membru la celălalt. Iar majoritatea copiilor care sunt în sărăcie sunt exact de la grădiniță deja în această situație, în foarte multe țări. Aici avem o problemă specifică de țări, cu o rată foarte ridicată la comunitatea romă, în zone separate, în uh, așezări, în anumite regiuni. Când vom avea toate aceste informații, care este cea mai bună vârstă de a începe să educăm pe copiii defavorizați care sunt în risc mare de sărăcie? Care e vârsta cea mai bună? Cred că în gândirea actuală, cea mai bună vârstă este între 2 și 3. Este o vârstă foarte importantă în care poți să îi ajuți pe copii în acest sens. Săptămâna aceasta în Marea Britanie am avut un raport despre cum uh, fac față copiii la școală și unele rapoarte arată că copiii vin în uh, scutece, în, la 4-5 ani, nu sunt în stare să formuleze o frază de la capăt, uh, nu știu ce este o carte, eu sunt convinsă că și în alte țări avem astfel de situații, dar cercetarea arată că între 2 și 3 ani trebuie să atacăm problema. Apreciez această întrebare foarte mult pentru că cred că ceea ce învățăm, mai ales în țările în care avem un nivel dezvoltat de educație la copii preșcolari, nu e întotdeauna o educație de calitate și deci copiii nu au acces la facilitățile respective. Probabil că ei ar avea nevoie de mai mult. Ideea de inegalitate apare aici foarte prezentă. Am vorbit despre calitate, am vorbit despre servicii accesibile pentru familiile cu copii și trebuie să vorbim și despre inegalitate. Iar datele devin din ce în ce mai clare acum. Începem să le primim și chiar și când un serviciu este pe gratis, uh, cei mai săraci uh, copii nu vin la uh, acest, n-au acces la aceste servicii. Ultima întrebare. Eu am lucrat cu copii defavorizați și cu comunitățile de romi și ca să spargem acest uh, cerc se poate interveni cu educația, dar totuși cele mai bune practici ne arată că nu numai educația face diferența, ci și locu- locuințele. Chiar dacă școala este gratuită, de multe ori nu vin la școală, pentru că trăiesc în condiții atât de proaste încât părinții care nu lucrează nu se trezesc de dimineață, nu-i duc la școală. Nu trezesc copiii să-i ducă la școală. Deci e foarte simplu. E foarte simplu să înțelegem de ce nu merg la școală. prin uh, educația la vârste fragede, preșcolare, credeți că ar putem, am putea să ajutăm copiii dacă educația aceea este obligatorie? E o întrebare foarte interesantă. În alte părți din lume, în America de Sud, în Africa, s-a introdus așa numitele transferuri condiționate, sunt plăți de alocații către mame care sunt condiționate de participarea, de uh, prezența la uh, o instituție de învățământ preșcolar. Rezultatele sunt destul de pozitive în aceste experimente. Dar eu cred că trebuie să avem grijă cu această propunere, pentru că foarte repede se arată cu degetul spre părinți, spre mame, și trebuie să ne gândim, dar n-ar trebui să fie o măsură de sine stătătoare. Ar trebui să mai existe și alte beneficii pentru familie, alte stimulente care să îi ajute pe părinți să-și ducă copiii la școală. Iar educația este, după cum a zis și dumneavoastră, foarte importantă. Avem programe de parenting um, în care se încearcă educarea părinților despre importanța de a-și educa copiii, dar și despre uh, încercăm să și susținem părinții, nu numai să ne uităm practic de sus încercând să dăm sfaturi, ci tocmai să-i ajutăm pe cei de care vorbeați dumneavoastră care nu se pot ridica din pat uh, dimineața și care sunt într-o situație de precaritate fără margini. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și mulțumim pentru că ați împărtășit această informație cu noi. Dumneavoastră aveți datele noi avem foarte multe întrebări, foarte multe subiecte pe care vrem să le mai discutăm și ne bucurăm foarte mult de cooperare. That would be alternative view. Look, goes on the next